Right, everybody, I've waited long enough for more of the... Cred că am uh, așteptat suficient. Primul punct, adoptarea ordinei de zi, o consider adoptată, nu observ obiecții. Comunicarea ale președintei deocamdată nu există și ajungem la punctul 3 raportul anual al BEI pentru 2009 și dau cuvântul domnului Cutaș. Doamna președinte, acest raport urmărește să prezinte nu numai o analiză a activităților băncii în 2009, ci și sugestii asupra viitoarelor intervenții ale acesteia, inclusiv obligațiunilor pentru proiecte, o idee inovatoare care ar putea stimula în mod semnificativ investițiile europene în infrastructura informațională, de transport, de energie și care cred eu trebuie susținută. Comisia Europeană lansează de altfel astăzi consultarea publică pentru uh, referitoare la aceste inițiative. În primul rând, amendamentele mele se referă la combaterea paradisurilor fiscale, și la monitorizarea criteriilor sociale și de mediu ale proiectelor întreprinse de bancă. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru completările aduse raportului și voi propune amendamente de compromis pentru paragrafele referitoare uh, obligațiunilor pentru proiecte, ratingului uh, băncii, IMM-urilor, regiunilor de convergență și țărilor în curs de aderare. Consider astfel că obligațiunile pentru proiecte trebuie într-adevăr folosite pentru proiecte de infrastructură și pentru transformarea economiei europene într-una cu o puternică dimensiune ecologică. Și aici o să încerc să integrez amendamentul 33 a domnului Balț, amendamentul 34 al domnului Canfan și amendamentul 35 al domnului Tremuza. De asemenea, sunt de acord cu faptul că flexibilitatea adițională de finanțare obținută de BEI nu trebuie să împună în pericol ratingul cu 3 a băncii, care îi permite acestea să se împrămute în cele mai bune condiții. Și aici o să încerc de asemenea să integrez într-un amendament de compromis, amendamentul 5 al doamnei Anderson, Anderson al doamnei Gal și al lui Jurgen Clute, amendamentul 7. De asemenea, susțin ideile referitoare importanței întreprinderilor mici și mijlocii pentru economia europeană, și necesitatea stabilirii unor condiții clare pentru intermediarii financiari care au acces la împrumuturile Băncii Europene de Investiții. Și aici discutăm de amendamentul 11 al domnului Clute, amendamentul 12 a doamnei Anderson și amendamentul 13 al domnului Balț. Legat de regiunile de convergență, BEI, într-adevăr, trebuie să-și axeze activitatea în jurul proiectului de infrastructură creatoare de locuri de muncă, respectând totodată criterii stricte sociale, de mediu și de transparență. Și aici o să încerc să propun un compromis uh, amenda, care să includă amendamentul 19 al domnului Clute, amendamentul 20 al domnului Gal și amendamentul 21 al doamnei Hubner. Un alt aspect care vreau să-l menționez e legat de țările în curs de aderare, unde Banca Europeană de Investiții trebuie să investească în proiecte de infrastructură eficiente din punct de vedere energetic și legat de acest aspect o să încerc să integrez într-un amendament de compromis amendamentul 47 al domnului Canfan, amendamentul 48 al domnului Clute și amendamentul 49 al domnului uh, Said El Cadraui. Votul opiniei din Comisia Cont are loc astăzi și sigur voi include în raportul final sugestii colegilor uh, din această comisie. Vreau să reamintesc colegilor că votul în comisie este prevăzut pentru 15 martie. Și nu în ultimul rând, uh, vreau să invit toată lumea interesată de acest uh, raport, deci practic toți uh, raportorii Shadow, mâine la între ora 11 și ora 12 în sala WIB 0204, unde sperăm să găsim înțelegere pentru amendamentele de compromis pe care sigur voi încerca să le trimit din această seară pentru a le avea pentru întâlnirea de mâine. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Hübner. Mulțumesc foarte mult, domnule Hübner. I, I hope I'm, I'm heard. Yes, thank you. Thank you, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Consider acest raport foarte bun și de aceea intenția mea a fost să nu uh, depun amendamente care să schimbe uh, textul, ci mai degrabă să adaug câteva idei pentru a completa raportul. Și, de fapt, m-am axat pe două caracteristici ale implicării BEI în uh, finanțarea creșterii în anii care vin. În primul rând, este vorba de ideea de a avea o abordare mai inovatoare față de instrumentele financiare care implică uh, instituțiile europene, cum ar fi uh, BEI sau uh, Fondul European de Investiții și mă gândesc la împletirea granturilor și împrumuturilor pentru a impulsiona instrumentele capitaliste și a găsi noi baze pentru împărțirea riscurilor. Instrumente care, după mine, ar trebui să fie mai dezvoltate și extinse cu participarea BEI. A doua caracteristică pe care o consider importantă în ceea ce privește finanțarea BEI este utilizarea uh, finanțării publice ca pârghie pentru mobilizarea sectorului privat în acest sens, cred că Bay deja are un istoric bun, mai ales în ce privește cooperarea cu Comisia Europeană, în ceea ce privește politica de coeziune. Există trei inițiative în care funcționează acest tip de uh, pârghie se leagă de faptul că finanțarea marilor infrastructuri, proiectelor mari de infrastructuri în transporturi, telecomunicații și energie, în următorii ani, va, vor reprezenta o provocare majoră pentru Europa, iar finanțarea publică nu va putea fi o soluție suficientă. De aceea este nevoie să mobilizăm și sectorul privat. Sprijin în acest sens amendamentul privitor la obligațiunile de proiect, care și acestea pot fi utile în uh, utilizarea capitalului privat. Sprijin majoritatea amendamentelor depuse și doresc să văd acest mecanism de pârghie funcționând. Vă mulțumesc. Thank you. Is there anybody else? Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect, Pascal? Oui, bonjour. Euh, Mulțumesc. În primul rând, domnule raportor, vreau să vă spun că verzii au fost mulțumiți de raport în forma sa prezentată. Am uh, făcut mici ajustări, neapărat modificări în amendamentele noastre. Aș dori să pun accentul asupra a trei aspecte. În primul rând este vorba de nevoia de a merge mai departe după noi în ceea ce privește chestiunea climatică și energetică. Cred că este foarte important să aducem uh, Uh, aminte și să facă precizări asupra faptului că Banca Europeană de Investiții trebuie să fie un jucător pionier, deschizător de drumuri în ceea ce privește finanțarea uh, tranziției ecologice. Știm cu toții foarte bine că pre- și prețul actual al uh, petrolului ne amintește acest lucru din motive conjuncturale. Știm foarte bine că economia europeană este foarte dependentă în ceea ce privește aprovizionarea energetică de exteriorul Uniunii Europene. Iată de ce este important ca BEI să fie într-adevăr un element catalizator, o pârghie a investițiilor ecologice care să corespundă obiectivelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Se pune și problema investițiilor în cadrul BEI, investiții în infrastructură, de uzine care funcționează pe baza arderii cărbunelui. Știm foarte bine că este greu să trecem peste noapte de la un model la altul, dar e nevoie de mai mult angajament în ceea ce privește eliminarea treptată, acest phasing out a finanțării din bani publici, uh, a acestor fabrici și uzine care funcționează pe cărbune pentru producerea energiei. Pentru noi acest lucru corespunde obiectivelor pe termen mediu ale Uniunii Europene. În al doilea rând este vorba de obligațiunile pentru proiect, unde într-adevăr am dorit să existe o formulare care să facă o legătură mai clară între transformarea ecologică și a economiei europene și aceste obligațiuni pentru proiect și, în ultimul rând, este vorba de paradisurile fiscale și dumneavoastră faceți această mențiune în raport acord, ceea ce ne bucură pe noi, însă cred că am putea să fim mai exacti, exacti în um, ceea ce privește uh, solicitările făcute Băncii Europene de Investiții, um, dat fiind că BEI uh, spune că are o politică în ceea ce privește monitorizarea și controlul uh, stabilirea firmelor și proiectelor pe care le finanțează în cadrul paradisurilor fiscale, ar trebui să îi cerem uh, mai mult socoteale și să, să, să ni se spună câte întreprinderi, câte firme și-au schimbat localizarea în funcție de solicitarea Băncii Europene de Investiții, câte firme și societăți nu au respectat politica BEI în ceea ce privește paradisurile fiscale. E bine, iată, am vrea uh, mai multe informații din partea Băncii Europene de Investiții în ceea ce privește consecințele concrete ale politicii sale în ceea ce privește paradisurile fiscale. Fiindcă nu um, avem nevoie de mai mult, de fapt, avem nevoie de impactul clar al acestor politici. Vă mulțumesc! Is there anybody else? Mai dorește cineva? Jean-Paul, aveți cuvântul. Îmi cer scuze, dar e doar un punct de procedură. Fie uh, avem panourile toate grupurile politice, fie nu mai avem niciunul, fiindcă în această sală are loc o întrunire a unei comisii și nu a unui grup politic. Astfel vă rog frumos să cereți ușierile, ușierilor, mă scuzați, să, să, să scoate cele două panouri care se regăsesc uh, în uh, spate. Room indeed, but uh, they shouldn't be... Uh, ne cerem scuze. However, Jean-Paul, it's me that has to look at them, not... Cu toate acestea, Jean-Paul, eu trebuie să am grijă de acest uh, lucru, nu dumneavoastră, așa că pe mine mă deranjează mai puțin. Dar dacă lucrurile sunt făcute pe la spate, eu îmi dau seama și atunci. Eyes in the back of your head, that's uh, very... Aveți ochii la ceafă, ceea ce este foarte bine pentru un coordonator. Dacă nu există altcineva care să dorească să ia cuvântul, da, vă rog. Um, uh, auf die Bemerkung, uh pentru a reacționa la uh, observația lui Jean-Paul. Aș putea să propun ca alternativă ca atunci când uh, vom reveni în ședințele noastre în sala uh, liberalilor, să putem pune atâtea transparente ale liberalilor câți membri avem în uh, în, uh, grup, în comisia noastră din acest grup parlamentar, pentru că atunci e foarte clar uh, cine uh, este în acui sală. Dar, trecând la cele mai serioase, vreau să scot în evidență acest raport al colegului și prietenului nostru Cutaș. Um, eu cred că trebuie să fim fericiți și mulțumiți de faptul că uh, că iată că avem acum o, un inventar al instrumentelor pe care puteam, am putea să le folosim pentru ca în această situație de criză să, să promovăm uh, activitatea B și să-i dăm câteva impulsuri pentru uh, viitor. Îl felicit pe colegul Cuta și îi mulțumesc pentru acest raport. Vă mulțumesc foarte mult că s-a solicitat cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește obligațiunile pentru proiecte, la care s-au referit mai mulți colegi, este păcat că mai există o ciocnire între două comisii. Uh, comisia CREA acum uh, discută acest subiect cu Comisia. De aceea sunt uh, sfârșiate, deoarece aș, mi-ar fi plăcut să fiu de față și să ascult uh, detaliile. Cred că este păcat că un subiect care are un mult impact asupra uh, băncii europene de investiții uh, este, face uh, obiectul acestei ciogniri. Și sunt siguri că și mulți dintre colegii noștri de aici ar dori să participe la acea întâlnire este o problemă pentru colegi ca mine și ca uh, Pascal, care au solicitat să fie prezenți aici, dar ar fi util să fim prezenți în două locuri. Discuția privind obligațiunile pentru proiecte merită niște discuții serioase în afara raportului anual BEI. Cred că este un subiect foarte important, este o deviație, deviație importantă față de ceea ce se întâmpla în trecut în ceea ce privește metodologia pe care noi am criticat-o în această comisie, metodologie folosită de bănci și corporații și din, dintr-o dată propunem acest lucru pentru bugetul Uniunii Europene și cred că este nevoie să discutăm acest subiect. Până acum am înțeles că BEI urma să fie unicul instrument, emitentul acestor obligațiuni din bugetul Uniunii Europene, însă, din câte am uh, înțeles, există uh, o um, inițiativă cu I mare care sugerează că există, există ceva în spate. Deci cred că se întâmplă ceva și noi în această comisie nu cunoaștem detaliile. V-aș ruga, domnule președinte, să puteți să aflați cât puteți și să ne împărtășiți și nouă informațiile. Vă mulțumesc. Desigur, acesta un, asta este un subiect pe care l-am abordat cu alte ocazii. Alexandra Caraino, care este de la Banca Europeană de Investiții, șef uh, politici și investiții în afara Uniunii Europene. Nu știu dacă n-ar putea oferi niște informații suplimentare. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește acest punct, al uh, obligațiunilor pentru proiecte. Astăzi s-au lansat consultațiile publice împreună cu Comisia și, de fapt, președintele nostru a fost invitat să ia cuvântul mai târziu astăzi uh, privind uh, instrumentele financiare inovatoare și cred că s-ar bucura să vină dacă doriți acest lucru în zilele următoare pentru a discuta această chestiune mai în detaliu. În orice caz, Iată câteva idei uh, specifice. Aceste obligațiuni nu vor fi emise nici de către Uniunea Europeană, nici de către BEI, ci de către societățile private care răspund de implementarea proiectelor de infrastructură. Noi analizăm posibilitatea utilizării bugetului Uniunii Europene împreună cu capacitatea uh, BEI pentru a garanta aceste obligațiuni, pentru ca ratingul să fie adecvat pentru a atrage investitorii privați. Nu este vorba de o obligațiuni emise de BEI sau de Uniunea Europeană. În orice caz, uh, vă stăm la dispoziție cu uh, documente scrise care să vă împărtășească ideile principale pe această temă, ca să înțelegeți că este vorba de ceva în lucru. Alte chestiuni. În primul rând, dorim să îi mulțumim domnului Cutaș pentru excelentul raport și celor, celorlalți contribuitori la amendamente. Acestea sunt binevenite din punctul nostru de vedere în ceea ce privește împrumuturile către IMM-uri. Abia am uh, eliberat uh, datele anuale pe 2010 și finanțarea totală pentru IMM-uri va depăși ținta stabilită în cadrul planului uh, de redresare de 30 de miliarde până în 2008. Uh, Avem un nou plan până în 2009 în Uniunea Europeană și țările uh, preaderare, care deja include mai multă transparență și mai mult angajament din partea intermediarilor pentru a transmite mai departe avantajele financiare către IMM-uri și un angajament din partea intermediarilor financiari pentru a găsi un nivel echivalent de finanțare din partea dumnealor. Au existat eforturi și cu contribuția Parlamentului sunt convins că vom avea rezultate și mai bune. În ceea ce privește jurisdicțiile necomperante sau uh, centrele offshore, după cum cunoașteți deja, elaborăm niște politici noi, încă din 2009, care deja au fost considerate de către Consiliu a fi uh, foarte importante și dorim pe cât posibil să ne asigurăm că niciun intermediar nu va avea leg- vreo legătură cu centrele offshore. Din acest punct de vedere, va trebui să ne bazăm pe listele elaborate de alte organizații internaționale. Cred că nu există liste oficiale ale Uniunii Europene, de aceea trebuie să ne bazăm pe alte liste. Nu avem o listă proprie privind paradisurile fiscale, ci uh, ne bazăm pe cele ale altor organizații. O altă chestiune privind pârghia uh, menționată acționată de BEI. Noi credem că potențialul este foarte mare pentru a spori acest, acest efect de pârghie, pentru a valorifica optim uh, resursele bugetare și, după cum s-a menționat, să obținem un rating de AAA pentru a putea să oferim uh, condiții avantajoase. Am să mă opresc aici și voi continua cu plăcere dacă dorești, do, doriți să dezvolt aceste puncte. Vă mulțumesc. Ați spus că BEI nu va emite, ci va garanta aceste obligațiuni. Atunci se pune întrebarea unde apare această uh, garanție pe bilanțul BEI. Se va compara cu modul în care Eurostat a spus statelor membre că trebuie să-și treagă pe propriul uh, bilanț toate garanțiile pentru vehiculul de finanțare. Am înțeles că veți uh, dezvolta această idee, dar uh, v-ați referit la bilanț, la faptul că va apărea pe bilanț și nu, nu ne-ar bucura acest lucru totul va apărea în bilanțul contabil, toată această garanție, pe bilanțul BEI sau al Uniunii Europene, așa cum se întâmplă deja pentru anumite instrumente, cum ar fi cel pentru uh, partajarea riscului. Nu există nicio intenție de a trece ceva în afara bilanțului, nici pentru BEI, nici pentru uh, Comisie sau bugetul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Cutaș, doriți să reveniți? Da, doar câteva cuvinte. În primul rând, mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijin, pentru aceste idei. Cred că vom găsi niște compromisuri bune. În ceea ce privește ideea de a avea o dezbatere, o dezbatere, uh, sunt de acord și cred că este mai bine să lansăm o invitație ca discuția să aibă loc aici, în cadrul comisiei noastre, pentru a clarifica toate, tot ce este necesar de clarificat privind aceste obligațiuni. Sprijin această propunere. Din nou, vă mulțumesc și mâine dimineață vă aștept la ora 10 pentru a discuta compromisurile. Vă, vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Așa cum s-a spus, votul în comisie va avea loc pe 15 martie și sperăm să intrăm în vot în plenar în aprilie. Cu acestea trecem mai departe la entitățile financiare care aparțin unui conglomerat financiar și dau cuvântul uh, raportorului Teodor Stolojan. Thank you very much, Mr. Uh, Chairwoman. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente la proiectul meu de raport. Sunt amendamente bune și vreau să mulțumesc și consilierului nostru, domnului Vanes, pentru contribuția sa în ce privește analizarea acestor amendamente aș vrea să spun că multe din amendamentele propuse sunt uh, acceptabile pentru noi. Unele dintre ele se concentrează pe o mai bună definiție a unor uh, texte uh, preliminare ale Comisiei. Nu voi insista asupra amendamentelor pe care le susțin fără nicio rezervă. Aș vrea însă să evidențiez anumite amendamente care ar trebui discutate aici și care trebuie probabil discutate în viitor și cu reprezentanții Comisiei și Consiliului. Așadar, prima chestiune vizează modul în care un conglomerat financiar în sectorul financiar funcționează de fapt. Amendamentul 92 al domnului Lambert și 93 al doamnei Bowles se referă la acest lucru. Domnul Lambert propune aici uh, un uh, prag de 10% activități financiare în cadrul unui grup. Deci dacă activitățile financiare reprezintă peste 10% din uh, bilanțul complet al grupului, atunci uh, acest uh, grup uh, trebuie să fie considerat o entitate financiară care aparține unui conglomerat financiar. Într-un alt, într-un alt amendament se propune un prag de 40 la, un prag de 40% și în plus se propune ca uh, o autoritate uh, europeană să verifice în ce măsură sunt uh, relevante și activitățile conglomeratului din alte sectoare, cum ar fi cel al asigurărilor și așa mai departe. Deci există o nevoie de a defini mai exact această activitate financiară și de aceea noi susținem în principiu aceste propuneri. A doua chestiune privește entitățile financiare nereglementate. Deci vehicule uh, uh, financiare fără bilanț care uh, nu, sunt, nu se supun acelorași uh, reguli ca și uh, cele care guvernează uh, conglomerate financiare. De exemplu, este aici amendamentul 110 uh, al domnului Lambert. Deci, uh, problema pe care o am aici cu acest 110 este că există oarecare conflict cu uh, domeniul de aplicare al directivei. schimbarea supervizării conglomeratelor financiare trebuie să se facă în două etape. Comisia propunea două etape. În prima etapă, adoptarea uh, formelor revizuite ale directivelor, apoi verificarea impactului acestor noi directive asupra altor directive și, de asemenea, și verificarea impactului asupra unor noi directive în domeniul uh, activității Autorității Europene de Supraveghere. Eu cred că introducerea unor entități uh, financiare uh, nereglementate în afara bilanțului, adică în domeniul de aplicare al acestei directive, este un lucru complicat. Pentru că nu știm care este impactul, va fi impactul acestei propuneri. De aceea credem că este mai bine ca această propunere să fie evaluată în cea de-a doua etapă, atunci când Comisia Europeană va prezenta o analiză completă și cuprinzătoare a modificărilor care sunt necesare în activitatea de supraveghere a, a conglomeratelor financiare și atunci să facem niște propuneri care se bazează pe un studiu de impact. De asemenea, mai este și o altă uh, chestiune care vizează um, managerii fondurilor de investiții alternative. Cred că aici am putea ajunge la un bun compromis. Problema este, în primul rând, unde vor fi cantonați acești manageri? Unde vor fi ei alocați în, în serviciul uh, investițiilor financiare sau uh, poate în alte uh, sectoare? Domnul Balt propunea să alocăm Uh, managerii acestor fonduri de investiții la, uh, în sectorul uh, serviciilor de investiții, dar dacă acest manager lucrează doar pentru un singur sector, atunci să fie alocat acelui sector. Avem și unele propuneri foarte bune în legătură cu uh, testele de rezistență la stres. Și raportorul a propus un uh, test de rezistență la stres, dar și domnul, domnii Balz și domnii, domnul Skinner au uh, făcut astfel de propuneri și sunt de acord cu acele propuneri. Avem deja un text de compromis pe această temă și cred că atunci când vom discuta acest compromis, vom putea cădea de acord și vom putea să, practic, uh, să ținem cont de toate amendamentele uh, făcute de colegi. Uh, Acestea ar fi cam cele mai importante aspecte pe care am vrut să le iau în discuție. Mulțumesc. Mulțumim! Edward, aveți cuvântul. Fac o prezentare în numele lui Peter Skinner, care își cere scuze, dar nu poate fi prezent în sală. Peter salută uh, amendamentele depuse, consideră că cele mai multe sunt uh, utile pentru că ele vin să completeze propunerele de fond uh, ale raportorului. Unele însă consideră colegul uh, Skinner că uh, nu și-au atins ținta sau arată că autorilor nu știu exact ce este un conglomerat financiar. Deci trebuie, amendamentele trebuie să clarifice rolul comitetului de supraveghere trebuie să aibă grijă ca acest comitet să acționeze într-un cadru de reglementare foarte clar, cu răspunderi clare. Uh, astfel încât uh, din partea autorității europene de supraveghere să existe o foarte clară uh, vedere de ansamblu acestor conglomerate financiare. În al doilea rând, trebuie ca supraveghetorii să cunoască toate entitățile financiare din cadrul uh, și toate entitățile din cadrul conglomeratelor financiare și trebuie să cunoască modul lor de funcționare. Acest lucru trebuie extins și asupra băncilor și uh, uh, asigurărilor și uh, trebuie asigurat un nivel echitabil și cu cele prevăzute, de exemplu, în uh, regulamentul Insolvency 2 și altele. în același timp, trebuie ca să fie limitate uh, reportările uh, de capital în conglomeratele financiare care sunt menite să acopere pierderi din anumite uh, entități sau sectoare. Colegul Skinner va Uh, este dispus să negocieze cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră înainte de a trece la negocierile tripartite. Mulțumesc. Președinta, eu sunt um, raportarea din umbră pentru grupul ALDE. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului pentru cele spuse. În ce privește amendamentul meu 93, esența, în esență, acesta avea intenția de a arate că în companii uriașe, uh, există posibilitatea ca acestea totuși să nu atingă uh, pragul, uh, pentru că, pentru că nici, prin nicio etnitate a lor nu ating 10%. Deci cred că mai trebuie să lucrăm puțin pe formularea pe care am propus-o inițial, astfel încât să ne asigurăm că orientările uh, emise vor fi urmate în tocmai, pentru că altfel s-ar putea să, să oferim o, o, o judecată greșită autorității europene de supraveghere. Și atunci, uh, din calea afară, lucrurile nu mai sunt corecte. La 96 sugeram ca AIFM să fie pus în legătură strânsă cu uh, orientările emise. Uh, cred că analizarea acestor uh, principii uh, orientative va soluționa problema. S-ar putea ca, de fapt, lucrurile să se regăsească cel mai bine în textul amenamentului 95. Deci, probabil că acolo, acolo se, se cantonează cel mai bine. Uh, ultimul amendament pe care l-am depus este amendamentul 111, care se referă la holdinguri. Într-adevăr, probabil că trece dincolo de exercițiul nostru prezent, dar vreau doar să mă asigur că aceste holdinguri sunt și ele avute în vedere și că situația lor este clarificată încă din această uh, etapă și nu va urma să facă obiectul unor analize ulterioare. Trebuie să știm mai bine ce se întâmplă în aceste companii de tip holding. Um, uh, mai sunt și alte amendamente pe care aș putea să le susțin, dar uh, așa cum există și amendamente pe care poate nu le voi susține, dar uh, cam, cam atât am, aș fi avut de spus în legătură cu amendamentele mele proprii. Uh, Filip Lambert, nu știu, vreți să interveniți? So, uh, well, first I, I will respond to, uh, to the rapporteur. În primul rând vreau să-i răspund raportorilor, raportorului în ceea ce privește uh, entitățile nereglementate și Special Purpose Vehicles. Uh, spuneți că nu trebuie să ne ocupăm acum de acest lucru, să lăsăm pe mai târziu. Poate ar fi bine, totuși, să facem o mențiune, chiar dacă este de la sine înțeles, faptul că este foarte important, nu știu dacă să se găsească acest lucru într-un articol sau într-un considerent, nu văd de ce nu am face acest lucru. Poate ar trebui să mai discutăm acest aspect. Fiindcă eu, eu sper că nimeni nu zice ca aceste SPV-uri să fie lăsate afară din domeniul de activitate al acestei, acestui regulament. Mă surprinde faptul că nu ați reacționat și aș dori să înțeleg acest lucru. În ceea ce privește propunerile mai ambițioase, poate radicale, ar spune unii, în ceea ce privește îngrădirea activității conglomeratelor financiare, e vorba despre, uh, despre o regimentare pentru a nu permite unui sector, unei părți a sectorului care nu funcționează bine să distrugă întreg sectorul. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu această idee întru totul, măcar într-o oarecare parte, pentru că eh, trebuie să evităm eh, transferuri nedorite în cadrul unui conglomerat. În al doilea rând, în ceea ce privește eh, dimensiunea, ar trebui să... That actually, în ceea ce privește which by the way are all conglomerates, have become big. În ceea ce privește faptul că aceste instituții, care sunt toate conglomerate, nu fac decât să se mărească, iar dimensiunea acestora le face greu de gestionat, imposibil de gestionat aproape din ceea ce privește asta din perspectiva autorității de reglementare sau din perspectiva statului membru. Iar aici ar trebui să spunem care este calea de urmat în ceea ce privește plafonarea, poate e un pic cam radical, dar în ceea ce privește descurajarea, cel puțin, uh, a dimensiunilor mari a acestor conglomerate având uh, solicitări de capital uh, procentuale, dacă vorbim despre 100 de milioane aici, poate ar trebui ca această situație să fie mai puțin progresivă, cum vreți să facem lucrurile până la urmă, trebuie să existe o modalitate de a descuraja uh, creșterea în dimensiune, fiindcă de la un punct încolo această, această mărime uh, este până la urmă dăunătoare economic și creează perturbări, fiindcă de la un punct încolo anumite instituții și mă gândesc aici la bănci foarte mari, inclusiv bănci europene, nu numai că au o pondere extraordinară asupra pieței astfel încât aproape că o conduc, dar eh, sustrag clienții altor eh, sectoare dacă vedem în momentul în care sunt comercializate acum uh, valorile mobiliare de către bănci și nu uh, de către uh, bursă, poate vă gândiți, iată ce s-a întâmplat cu Microsoft, care a integrat sectorul de afaceri al tuturor celorlalți competitori, pentru ca Microsoftul să fie până la urmă entitatea care oferă totul, ceea ce nu este bine pentru concurență și pentru piață. Ar trebui să ne ocupăm noi de această situație și dând o direcție foarte clară sau spunând într-un considerent comisiei în ce cale dorim să, ce cale dorim să urmăm. Mulțumesc, Kay. Mulțumesc, domnule președinte și domnul raportor uh, și mulți dintre raportorii din umbră au, au discutat deja despre lucrurile pe care doream să le, aspectele pe care doream să le ridic eu, dar uh, Pornind de la cele spuse, trebuie să nu uităm că este vorba de conglomerate financiare. Nu înseamnă neapărat ca o dimensiune mare, ci că au um, afaci, um, un domeniu de afaceri care le face să intre în această categorie. Eu n-aș dori ca prin acest document care până la urmă este uh, o schimbare minoră și nu neapărat o revizuire fundamentală acum. Eu nu aș vrea să îi dezavantajăm, să dezavantajăm aceste grupuri de companii care intră în această definiție a conglomeratelor la ora actuală. Uh, Uh, și asta în afară de sectorul bancar și de asigurări, care sunt entități de sine stătătoare la nivel european. Din perspectiva mea, ca reprezentant al Marii Britanice, trebuie să vă spun că doar o singură entitate financiară uh, intră în această sferă acestei definiții și nu cred că uh, riscul acestei instituții diferă de uh, alte entități bancare sau de asigurări de sine stătătoare, astfel încât uh, nu ar trebui să includem aspecte în această directivă pe care nu le-am uh, aplica la nivel general sectorului bancar și de asigurare. Nu cred că riscul este diferit aici în aceste situații, mai ales uh, în ceea ce privește instrumentele de, de finanțare extrabilanțieră sau implicarea administrat, administratorilor de fonduri de investiții alternative. Iată, deci, sunt nedumerită, nu înțeleg de ce uh, includem aici aspecte pentru conglomerate pe care nu le-am aplica instituțiilor individuale, băncilor sau asiguratorilor. Trebuie deci să ne asigurăm până la urmă că există echitate la sfârșit, oricare ar fi uh, structura uh, inițială. Dar uh, dacă avem o, o regulă anume pentru conglomerate, uh, atunci de ce să nu avem acest, același lucru pentru întregul sector? De ce să, să ne legăm de, una, de o anumită părticică anume a sectorului? Și în ceea ce privește unele amendamente care s-au depus, mă îngrijorează faptul că avem praguri arbitrare procente arbitrare. Mă îngrijorat acest fapt, fiindcă noi nu analizăm impactul acestor uh, praguri. Trebuie să ne asigurăm că pragul pe care îl alegem este unul relevant și Uh, cu tot respectul, nu cred că noi, parlamentarii, sunt, suntem cei care trebuie să uh, aleagă acest procent 10 sau oricare alt procent. Trebuie să existe o evaluare a impactului pentru stabilirea acestui prag și autoritatea de supraveghere trebuie să fie cea care decide, nu noi. Haideți, deci, să avem grijă ca pe total să nu să nu uh, avem inechitate pentru aceste conglomerate trebuie să ne uităm la riscuri și dacă există riscul de, de uh, operațiuni financiare bilanțiere, acesta este un risc al întregului sector, astfel încât haideți să nu uh, dăm acestor entități care au un model de uh, asigurare bancară și unele nu au dimensiune chiar atât de mare, haideți să nu le să nu le producem un dezavantaj uh, prin acțiunile noastre. Este o remarcă de, în termen general, dar vă rog frumos să țineți cont de ea. Domnul Clute nu este aici, domnul Lambert a cerut din nou cuvântul pe scurt. Cred că dați un răspuns, nu-i așa? Da, sigur, voiam să îi răspund lui Kay. E adevărat că uh, e, la ora actuală numai o singură instituție intră în această categorie din cadrul legislației, dar vor fi mai multe. BCE-ul uh, are deja în vedere mai multe instituții financiare britanice, cum ar fi Barclays, uh, pentru includerea lor în definiția conglomeratelor. Deci această definiție este destul de largă pentru... Dar eu înțeleg ce, ce vrei să spui, Kay. Dacă, dacă e, o instituție este conglomerat, nu înseamnă acest lucru că nu înseamnă acest lucru că pune un risc sistemic. Deci trebuie să vedem, să lucrăm inteligent aici, să vedem ce facem. Înțeleg uh, ce spui, nu ar trebui să, să introducem această numai pentru conglomerate, această regulă trebuie să, folos, să fie folosită la nivel general. Uh, da, aceste comentarii vin peste ale mele, fiindcă uh, ceea ce privește amendamentul meu cu privire la holdinguri uh, arată că ar fi mai multe în Marea Britanie, dar amendamentul meu 111 elimină unele suprapuneri și vrea să menține echitatea chei. Acest lucru este foarte important um, și o parte foarte importantă a acestei revizuiri este să nu mai există suprapunere a supravegherii acolo unde nu este nevoie, bineînțeles. Cred că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dăm din nou cuvântul domnului Stolojan. <coughs> Thank you again, uh, Mrs. Chair. Uh... Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. În ceea ce privește problemele ridicate din partea domnului Skinner, cred că remarcile acestuia privind rolul comitetului mixt trebuie să facă obiectul reflexiei noastre. Este vorba de rolul juridic Domnul Skinner nu are autoritatea necesară de, pentru a lua decizii și vom vedea cum putem să ne ocupăm de această chestiune în uh, proiectul de directivă. Nu am obiecții față de chestiunea transparenței raportării. În ceea ce privește regula Volcker, sigur că trebuie să mai discutăm. Nu sunt foarte în favoarea amendamentelor pentru care nu avem o, o evaluare a impactului. Din păcate, aceasta nu este singura problemă, ci revenind la ceea ce spunea domnul uh, Lambert, pentru care uh, îi mulțumesc din nou, amendamentul 114 propune un prag dacă bilanțul general al unui uh, conglomerat este peste 100 de miliarde și într-un an nu face nimic pentru a își reduce bilanțul sub acest prag, atunci va fi supus uh, cerințelor de capital de trei ori Uh, valorii uh, menționate conform articolului 1. Din nou, problema pentru mine este că nu avem un studiu de impact. Această chestiune cred că va trebui să fac obiectul uh, activității comisiei care să realizeze un studiu de impact pentru ca membrii comisiei noastre să poată avea o poziție justificată. Sunt cu totul de acord cu ceea ce s-a spus aici, și anume, nu avem competența necesară să stabilim noi, în această comisie, uh, pragul corect, fără să fi discutat pe baza unui studiu de impact. Alt minteri, voi discuta cu toți colegii care au depus amendamente ca să putem ajunge pe cât posibil, posibil la compromisuri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Este clar că vor exista multe mm, chestiuni care vor fi clarificate când apare toată lucrarea. Pe 21 sau 22 martie martie și plenara va fi în mai. Acum vom trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, cerințele tehnice pentru transferul de uh, credit și debitul direct. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cerin... Comisia și-a publicat propunerea chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, pe 16 decembrie 2010. Propunerea vizează stabilirea unei piețe interne pentru aceste servicii de plată în Europa. Nefin, adică să nu există diferențe între uh, plățile naționale și transnaționale. Trebuie să se ofere beneficii economice substanțiale prin uh, încurajarea inovației, contribuind la prețuri mai mici pentru consumatori și făcând uh, ca aceste plăți transfrontaliere să fie cât mai uh, ieftine și simple. Asta se speră. Beneficiile posibile pentru Uniunea Europeană să se ridice la 3 la 3 miliarde de euro în 3 ani. În același timp, este o inițiativă politică majoră uh, care a fost sprijinit uh, consecvent, mai ales de către Parlamentul European, de către Comisie și Banca Centrală Europeană. Schemele transunionale au fost uh, implementate de către Consiliul uh, European pentru Plăți, EPC, care este un organism de coordonare stabilit de către sectorul bancar european. În ianuarie 2008, s-a lansat SCT în noiembrie 2009. Cu toate acestea, progresul a fost lent. În octombrie 2010, la doi ani după lansarea uh, SEPA, aceasta se situa la doar 9,3% cota uh, pentru direct, debitul direct era de circa 1%. Situația actuală este o sursă de incertitudine pentru toți participanții și este foarte nefavorabilă pentru cei care au uh, operat deja schimbările necesare. Parlamentul a solicitat de două ori comisiei să finalizeze regulamentul SEPA, atât în 2009 cât și în 2010, regulamentele uh, respective, Parlamentul a declarat că este nevoie de un termen care să nu fie mai târziu de 30 decembrie 2010 pentru instrumentul SEPA. Regulamentul propus de Comisie stipulează că creditele naționale și schemele de debit direct naționale trebuie să uh, treacă printr-o, printr-un proces de phase-out pentru a fi înlocuite de schemele pan-europene. Regulamentul pendulează între uh, a nu spune explicit că trebuie folosite aceste uh, nu trebuie folosite schemele naționale și trebuie folosite cele transnaționale. Utilizarea uh, cont, uh, numerelor de, de cont bancare, IBAN, și a codurilor BIC. Și de asemenea se face referire la standardul ISO 2022 XLM pentru toate tranzacțiile în Uniunea Europeană. Pe 17 noiembrie 2010 am fost prezentă la discuții și aceleași preocupări au fost uh, ridicate atunci, au fost ridicate și după. Am fost deschiși tuturor participanților și suntem dispuși să amendăm regulamentul. Sigur că nu vom folosi toate uh, propunerilor, dar am fost deschiși tuturor părților interesate. Și am încercat să fac o listă a chestiunilor controversate pe care aș dori să vi le prezint. În primul rând, chestiunea termenului. Unii propun să existe un singur termen probabil la 24 de luni după intrarea în vigoare a regulamentului. Eu sunt pentru un calendar scurt. 24 de luni ar fi compromisul maxim admisibil. Ar trebui să mai existe o dată, cum ar fi 1 uh, ianuarie 2013 sau 2014. Unii au propus ca um, țările nemembre să aibă un termen mai apropiat decât cel propus de comisie. Unii au propus un termen ulterior pentru utilizarea ISO 2022. Unii, unele părți interesante, interesate consideră că În ceea ce privește cerințele tehnice, trebuie să existe competențe delegate. Eu nu aș dori ca sectorul public, public uh, uh, privat să rămână fără control. Ar trebui să ne așteptăm să existe o consultare cu participanții, cum ar fi uh, grupul consultativ SEPA, înainte să se opereze modificări esențiale în regulament. În ceea ce privește amendarea în continuare a regulamentului, se pune problema să nu existe uh, dispoziții paralele. Multe bănci Um, înclin să cred că această opțiune a fost greșită. Dar cum decizia a fost lu luată deja, consumatorii trebuie să fie protejați atunci când uh, se face transferul uh, de la un creditor la altul. Deci aceste cerințe nu sunt tehnice, deci de aceea clauzele pot trece din textul anexei în textul uh, dispozitiv al regulamentului. În ce privește uh, așa numitele uh, comisioane interbancare multilaterale, <clears throat> acestea sunt niște comisioane atunci când, care apar atunci când plățile sunt refuzate sau returnate dintr-un motiv sau altul. Totuși, multe bănci ar dori să păstreze aceste comisioane multilaterale, pentru că în anumite stări, eh, țări eh, sistemul bancar este extrem de segregat. Există bănci eh, comerciale care au companii mari în rândul clienților lor. Alte bănci uh, au în primul rând clienți persoane fizice cu, debit, cu debitul direct Practic, uh, se introduce și posibilitatea operării unui comision. Uh, având în vedere că aici vorbim de sute de milioane de uh, euro, aceste comisioane vor privi pe foarte multe lume. Dacă aceste mifuri per tranzacție urmează să fie păstrate, atunci ele trebuie să fie uniformizate în diferitele state membre astfel încât să existe un nivel maxim, un plafon maxim de mifuri admisibile, iar acestea oricum în timp ar trebui să, sc- să scadă. Dacă însă aceste mifuri nu se mai aplică pe viitor, atunci atunci uh, termenul limită trebuie să fie uh, același cu termenul de intrare în vigoare al regulamentului. Plățile prin uh, debit direct uh, cu cardul oferă niște informații, iar uh, de multe ori, uh, practic, consumatorii nu sunt conștienți de faptul că prin achiziția electronică a unui bun într-un magazin inițiază, practic, o astfel de tranzacție de debit direct. Eu sper, nu știu dacă sunt colegi germani în sală, dar sper ca colegii noștri germani să comenteze uh, problema aceasta specifică ce apare la ei în legătură cu uh, implementarea SEPA. Multă, uh, mulți colegi doresc să uh, truncheze 2B, aliniatul 2B din articolul 1, uh, care vizează plățile cu valoare mari. Aceste, ace, aceste plăți însă ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al regulamentului. Însă cred că trebuie să existe o strategie separată și un calendar separat pentru uh, punerea în aplicare a uh, plăților conform ISO 20022. Iată care sunt cele mai controversate chestiuni. Diferiți, diferitele uh, părți interesate au uh, adus în discute, discuție anumite chestiuni, cum ar fi unele uh, aspecte tehnice din articolul 2 la 16 și altele vizează doar min, modificări minore pe marginea unor definiții. Vreau să mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru foarte bună colaborare, în care am convingerea că va continua și sper că în curs de o lună, pe 28 martie, voi avea raportul terminat pentru a fi dat spre traducere. Pe 13 aprilie sper să putem finaliza depunerea amendamentelor și, și putem uh, în 13 aprilie să le discutăm. Um, pe 3 februarie am uh, uh, organizat un seminar pe tema plăților SEPA împreună cu împreună cu raportorii din umbră. Planificarea, din păcate, a avut loc exact după mine planare. și toată lumea era pe, în drum spre casă. Oricum îi mulțumesc lui Sofica, a fost măcar acolo. Uh, eu sper că săptămâna viitoare la Strasburg voi putea să continui activitatea pe marginea uh, acestui proiect de raport uh, și că în curând, într-adevăr, vom avea uh, un, un raport foarte clar. Acum aștept rapoartele dumneavoastră în legătură cu aceste chestiuni legate de transferul în cadrul SEPA și de chestiunile controversate care le-au fost menționate. Mulțumesc. Sofie, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc. Mai întâi îmi cer scuze pentru întârzieze, întârziere. Fac naveta între mai multe ședințe, ceea ce nu întotdeauna este ușor. Voi fi foarte succintă pentru că majoritatea comentariilor mele trebuie să aștepte până când avem un text uh, final uh, uh, în mână. Însă observațiile mele preliminare sunt practic aceleași cu cele auzite deja. Mai întâi, chestiunea calendarului și a termenelor. Sigur că reprezentanțele au început deja analiza și, și au deja voci de genul, dar uh, trebuie să așteptăm uh, momentul 2014 pentru că trebuie să respectăm uh, ciclicitatea invest, programelor de investiții și cred că chiar dacă termenul ar fi 2014, știm că multe instituții vor, uh, nu vor respecta acest calendar și de aceea uh, prefer un uh, calendar ceva mai strâns, pentru că atunci știm că toată lumea va fi cât de cât implicată și motivată să rezolve ceva dacă n-a făcut până acum. A doua chestiune care nu face parte neapărat din acest dosar, dar, dosar, dar are legătură cu uh, aceste uh, comisioane de schimb. Um, se arată că Comisia nu este neapărat sigură că această chestiune a comisioanelor interbancare multilaterale uh, este discutată în, în, în, în cadrul de referință oportun. De aceea m-ar bucura mai ales să aud din partea Comisiei care, care este poziția ei, pentru că am înțeles că Comisia uh, a sugerat că ar putea să vină cu noi elemente legislative. Deci, încă o dată spun, uh, săptămâna viitoare, când vom, uh, ne vom întâlni cu ceilalți raportori din număr, cred că vom putea discuta mai multe. Mulțumesc. Dirk, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului, uh, domnule raportor, pentru această expunere. Sunt uh, de acord că migrarea către SEPA s-a dovedit uh, prea înceată, mai înceată decât speram noi. Există un fel de inerție care trebuie depășit aici, în ceea ce, în al doilea rând, ne-am putea închipui că la un moment dat această fragmentare a sistemului va co- coexista alături de SEPA, dar această situație ar fi ineficientă, nemulțumitoare și ar duce la suprapuneri de costuri, bineînțeles, și ar știrbi posibilitățile companiilor paneuropene. Am avea o piață unică fragmentată și o știrbire a concurenței. Și cred că aspectul politic cel mai important al acestei propuneri îl reprezintă termenul limită, data finală, să-i spunem așa. Din experiența mea în Comisia Europeană, în ceea ce privește dosarele de liberalizare, în momentul în care avem un termen limită, există un, um, un fel de, de uh, încurajare, dacă nu există acest, acest termen uh, final, această dată finală, atunci uh, piețele nu fac decât să aștepte momentul în care avem un termen final, atunci toată lumea face un salt înainte, fiindcă toată lumea începe să se pregătească pentru acest termen limită. Și noi trebuie să tindem către uh, acest aspect, fiindcă noi încercăm acum să facem ca masa critică să aplice aceste reguli. Sunt de acord cu raportorul, trebuie să avem un uh, un cadru foarte clar, o programare foarte clară și termeni nu prea îndepărtați. Nu trebuie să ne lăsăm dominați de anumite grupuri de interese. Trebuie să dorim să avem o piață unică în acest domeniu. Iată de ce trebuie să avem un termen limită uh, cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Jean-Paul, ai cerut cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac o trecere în revistă istorică, fiindcă istoria poate fi rescrisă, nu-i așa? Dar eu cunosc ceva această directivă, fiindcă am fost uh, raportor în uh, mandatul anterior. De la ce sistem plecăm 27 de sisteme de plăți diferite la nivelul Uniunii Europene cu grad de eficiență variabil și cu costuri variabile, bineînțeles, care nu erau legate de eficiență. Deci, un, nu e vorba de un sistem, aveam sisteme eficiente și nu prea costisitoare sau invers, nu dau aici nume de țări. Iar greutățile care uh, decurgeau de aici au dus la imposibilitatea unei armonizări stabile și în multe domenii s-a lăsat o marjă de apreciere a statelor membre în ceea ce privește transpunerea acestei directive, ceea ce nu a înlesnit lucrurile. În al doilea rând, dat fiind greutățile acestui domeniu și a costurilor operațiunilor, într-o țară pe care o cunosc, trecerea la SEPA a costat mai mult decât trecerea la euro pentru instituțiile financiare din cauza uh, acestei complexități, nu am avut curajul sau voința sau nu ne-a venit ideea să impunem un termen limită. S-au făcut eforturi din partea comisiei după aceea de a respecta până la urmă o, un termen limită și acum iată avem un nou text. Ne putem dori și eu îmi doresc acest lucru, bineînțeles, ca lucrurile să se întâmple rapid, dar cred că trebuie să fim raționali aici. În ceea ce privește masa critică, Atâta timp cât administrațiile publice nu vor fi pus în aplicare uh, sistemul de plăți european uh, de transfer, uh, de transfer de credite și așa mai departe, nu vom avea o masă critică. Iată care este părerea mea. Vreau să felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa și îi doresc să, ai, să, să fie perseverentă în continuare și să aibă încrederea celor nou convertiți. În ceea ce privește un, un detaliu privind Um, privind o chestiune care nu a fost reglementată cum trebuie, care a încetinit operațiunile și, doamnă președinte, dumneavoastră v-ați implicat uh, în, uh, în acest dosar pentru a fixa o rată de 8 și ceva la sută în ceea ce privește o perioadă de tranziție. Faptul că lucrurile au rămas vagi nu uh, a făcut părțile implicate în acest domeniu să ia măsuri solide. În ceea ce privește uh, comis- aceste uh, comisioane interbancare multilaterale, Situația uh, gravă este că uh, sau s-ar fi fixat aceste, uh, aceste comisioane după ochi, așa, fără un studiu. Acest lucru ar fi inadmis- inadmisibil. Dar activitatea de plăți este una comercială și este normal ca actori implicați să dorească să fie remunerați, să obțină profit, să-și acopere costurile, nu-i așa? Altfel ne ne lăsăm de economia de piață, ne apucăm de altceva și asta se poate, nu? Dar deocamdată eh, nu putem să transformăm plățile într-un fel de serviciu public. Acum, întrebarea care se pune este dacă aceste comisioane interbancare multilaterale sunt legitime sau nu. Știu că um, unele țări le-au adoptat, după aceea le-au desfințat, că nu există în toate țările, dar acolo unde există aceste comisioane, acestea intră în joc în momentul în care uh, costurile sunt fixate inteligente și cinstit și, uh, își, uh, și au o funcție care nu este atât de josnică cum am vrea să ne închipuim. Unii spun, haideți să le eliminăm pur și simplu și atunci uh, costurile vor scădea, dar trebuie să fie plătite și de undeva. Și știu că există țări unde nu avem aceste comisioane, dar unde uh, rata de credit ipotecar este mai ridicată decât în țări unde avem aceste comisioane interbancare multilaterale, fiindcă până la urmă instituțiile financiare trebuie uh, Uh, să ia banii de undeva. Iar în acest domeniu avem nevoie de transparență, de claritate și de rațiune, dar uh, haideți să, uh, să nu punem la stâlpul, stâlpul infamiei acestei comisioane. Uh, așa pur și simplu. Și în acest regulament nu știu dacă trebuie să ne ocupăm de această chestiune, fiindcă aceste comisioane, problema acestor comisioane apare în alte domenii, cum ar fi căr- cărțile bancare, de credit și așa mai departe, și nu prea are sens ca în cadrul acestui regulament să rezolvăm o problemă care, de altfel, uh, a ajuns în tribunalele europene. Ar put, am putea mai bine să, să spunem pur și simplu, uh, o să o să, nu, nu o să ascultăm de hotărârea judecătorească, dar poate că este prea, prea devreme sau prea târziu, fiindcă prea devreme poate fiindcă trebuie să așteptăm hotărârea uh, tribunalelor, să vedem. Și deci haideți să fim realiști și pragmatici în ceea ce privește comisioanele interbancare multilaterale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și eu am ă, supraviețuit directivei privind ă, serviciul plăților. Jean-Paul, uh, și atunci am, ai vorbit cu la fel de multă pasiune cum ne-ai vorbit acum. Dacă nu mai dorește nimeni să intervine, dau cuvântul din nou doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte, și uh, mulțumesc uh, colegilor pentru sprijin, pentru încurajare. În momentul în care am primit acest raport, am crezut că este doar un raport foarte tehnic, dar s-a dovedit uh, până la urmă că există și un interes financiar foarte mare în spatele acestuia și cred că ne vom da cu toții seama de acest lucru pe măsură ce se vor delura, de, derula lucrările. Cum au spus și colegii mei, nu vom avea o piață unică adevărată fără un sistem de plăți unic. Acesta este scopul politic, aceasta este chestiunea prioritară pe care trebuie să o avem în minte. Și de asta încercăm să avem acest sistem SEPA, fiindcă încercăm să ajungem la o piață un, încercăm să ajutăm piața unică să-și, să-și joace rolul. Iar situația pe care o avem la ora actuală este inadmisibilă pentru cei care au început deja să opereze toate schimbările necesare SEPA și uh, aici e vorba de costuri suplimentare pentru ei, fiindcă trebuie să mențină sistemele vechi, iar în același timp să ruleze sistemul nou. Deci, uh, cred că ar trebui să încercăm să să le facem viața mai ușoară celor care uh, au fost primii care să ia să ia măsuri pe piață și, și lucrurile ar trebui să stea la fel pentru toți actorii. În ceea ce privește aceste mifuri, uri Interbancare Multilaterale, așa cum s-a spus, probabil că acesta este mărul discordiei până la, în acest dosar, dar sunt sigură că cu ajutorul uh, raportorilor din umbră vom reuși să rezolvăm și această problemă. Și așa cum am spus în introducere, aștept cu nerăbdare să avem o cooperare rodnică, fiindcă mie mi se pare că, uh, că aspectele politice nu sunt, nu sunt foarte dificile. Poate că poziția națională este cea care pune mai multe probleme, dar nu neapărat poziția politică aici. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 16 mai. Pe 14 iunie vor fi discutate și vom vota în comisie pe 27 iunie. Deci mai avem timp, avem timp suficient să depunem amendamente, iar pe 15 februarie vom avea o audiere cu privire la SEPA. Mă scuzați, uh, vom avea o audiere pe 13 aprilie așa cum am convenit pe 15 februarie. Acum avem uh, voturi, dar uh, mai avem ceva timp la dispoziție la 5 fără 10. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Vă rugăm să vă întoarceți pentru voturi, fiindcă avem nevoie de un quorum de 12 membri pentru voturi. Dar uh, am spus uh, 5 fără 10 și știu că ați primit și telefoane, ați fost înștiințați că trebuie să veniți la această oră, astfel încât haideți să facem o scurtă pauză de 10 minute, dar vă rog frumos să, să nu plecați și să nu vă mai întoarceți, altfel vom face asta la Strasburg. Okay, if you could take your seats, then... Vă rugăm să luați loc ca să putem să trecem la vot. Vă mulțumim pentru că ați revenit. Cred că suntem suficient de mulți încât să nu fie nevoie să număr. Cred că avem uh, cardurile încât să nu trebuiască să numărăm. cards in because that's going to make it a little bit easier. Vă rugăm să introduceți cardurile. Am dorit să facem un uh, test. Deschidem votul, apăsați butoanele. Udo, ați putea să mai așteptați puțin pentru că transmitem niște documente. Facem un, do- un uh, test doar. Vot de testare. okay if you plug your cards in, do your test. Vă rugăm să introduceți cardurile, să faceți testul. Sunt 28 de membri prezenți. Are toată lumea listele de vot. Văd că încă se mai distribuie. Are toată lumea documentul? Vom începe. Primul vot se referă la politica de investiții viitoare a Uniunii Europene, viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale.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 împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 17, pentru, împotrivă, uh, abțineri, se adoptă compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Vot electronic pentru textul amendat. Se deschide votul. A votat toată lumea. Cineva nu a reușit. 28 pentru. Foarte bine. Nici o abținere și nici nimeni nu, se, nu este împotrivă. Trecem la punctul 7, votul privind dispozițiile tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între statele membre și țări terțe. Începem cu amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, dar verificăm. Deschidem votul electronic pentru amendamentul 32. S-a închis votul. Da, este respins, am avut dreptate. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 a fost retras. Este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 verificăm compromisul A. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar uh, aș dori să verificăm amendamentul 37. Se închide votul. Se adoptă cer scuze că a fost o confuzie. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă privind amendamentul 2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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, am, uh, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot electronic pentru textul amendat. continuați să votați. Se închide votul. 28 pentru, 29 pentru. Trebuie să votăm și rezoluția legislativă. Hans-Peter Martin doriți să luați cuvântul? Cer scuze, n-am cardul cu mine. M-aș fi abținut. Deci e vorba de 29 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri pentru textul amendat. Închidem votul. Acum deschidem votul privind rezoluția legislativă.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 Well, we, I think a little bit ahead. Yeah. I think we'll use the extra 10 minutes. The rapporteur there. Yep. And shadow Leonardo. Okay. okay, I'd like us to carry straight. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să continuăm cu punctul 8 de pe ordinea de zi, pentru că deocamdată suntem uh, avem un, avem un avans de 10 minute, ceea ce ne oferă 10 minute în plus la dezbatere. Știu că uh, și raportori și raportori din umbră sunt prezenți în sală, de aceea, aceea care vreți să vă mai conversați, să puteți să o faceți afară sau să vă întrerupeți discuțiile până când dăm cuvântul raportorului. Werner, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, tocmai am ajuns și îmi cer scuze pentru această întârziere. Mai întâi aș vrea să mulțumesc uh, pentru faptul că, așa cum au, uh, a confirmat și secretariatul, există toate traducerile Uh, disponibile. Uh, versiunea în limba germană a fost uh, originalul, dar și versiunea în limba engleză este foarte importantă. Aș vrea să discut acum aceste amenamente cu colegii. Colegii le-au citit, de aceea nu voi relua toate amendamentele la Uh, din, din păcate, unele cerințe tehnice au făcut ca la fiecare amenda, articol și paragraf să trebuiască să introducem un amendament, deci avem 135 de amendamente în total. Um, într-adevăr, așa cum au fost prezentate lucrurile în februarie, au fost uh, uh justificate, uh, incluse considerentele britanice în text Aș spune mai întâi câteva uh, lucruri despre proiectul de raport. Uh, uh, în cer scuze, spune vorbitorul, despre proiectul de regulament al Comisiei. În principiu, propunerea Comisiei este una bună, dar um, dar uh, este ușor lacunară și, din păcate, la nivelul grupului de lucru competent de la Consiliul European s-a ajuns într-un impas, încă nu s-a ajuns la o soluție în legătură cu cele mai controversate chestiuni. În raportul meu, am, așa cum am anunțasem uh, înainte vreme, am uh, lăsat unele chestiuni deschise tocmai pentru a da posibilitatea unor consultări uh, suplimentare în acest for. Mai întâi, domeniul de aplicare aplicare. Eh, domeniul de aplicare din propunerea Comisiei se eh, referă eh, la derivatele OTC, deci derivatele extrabursiere. Acum Comisia a propus să includem toate produsele derivate cu justificarea că și de derivatele bursiere sunt uh, practic uh, tratate conform uh, CCP. Sigur, putem avea în vedere acest lucru, pe de altă parte nu, nu credem că ceilalți actori de pe piață ar prefera același lucru. Apoi, exceptarea de la domeniul de aplicare. Mai mulți agenți de pe piață au solicitat uh, Uh, anumite exceptări uh, de la domeniul de aplicare al regulamentului pentru anumite activități ale lor. Avem uh, și procesul legislativ în Statele Unite și căzusem de acord ca legislația europeană atât cât este posibil să se suprapună cât se poate de mult cu legislația americană. Legislația americană prevede o uh, exceptare de la regulile de clearing uh, pentru bănci uh, mici și mijlocii și pentru bănci, case de economii. Acum uh, uh, este în curs de desfășurare o audiere în Statele Unite. în cursul acestei audieri știm că se propune faptul ca OTC-urile să fie reglementate doar atunci când devin re- relevante. Așadar, se propune ca toate băncile cu un volum de bilanț uh, de sub 10 miliarde de euro să fie exceptate de la domeniul de aplicare și de la regulile de clearing. Este este vorba de fapt de 10 miliarde de dolari în Statele Unite, la noi ar fi probabil ceva de genul 10 miliarde de euro. Um, în uh, Uniunea Europeană, multe bănci regionale eh, ar putea fi acceptate în aceast, acest fel și s-ar ajunge la un fel de nivel de minimis al controlului de, eh, impus din, prin regulile de clearing. Apoi, mai există și a doua excepție. Eh, și anume, se discută exceptarea Uh, acelor uh, întreprinderi mijlocii și uh, mici care au o cifră de afaceri de până la un miliard de euro. La prima lectură, pragul pare destul de la, mare. Acest prag însă um, ne-ar uh, împiedica să introducem reguli de clearing pentru uh, clienți uh, medii, de dimensiune medie și chiar mare, uh, ceea ce din punct de vedere al relevanței pentru sistemul acestor reguli nu este un lucru sănătos. Apoi, uh, grupul de lucru al Consiliului examinează la propunerea Franței următorul lucru, și anume uh, să se elimine pragul de, inform- de obligație de notificare și pragul de clearing și să se supună uh, obligații de, de clearing, clearing doar uh, produsele derivate OTC. Uh, sigur că problema derivatelor speculative este mult mai gravă decât uh, cea a uh, introducerii unor reguli de clearing pe anumite praguri. Deci iată care sunt chestiunile încă deschise, care au fost uh, prezentate de către colegi și în uh, discuțiile cu, colegi, cu Consiliul. Deocamdată nu există o majoritate conturată la nivelul um, uh, Consiliului și de aceea, de exemplu, um, de exemplu, guvernul neerlandez încearcă să modifice regulile pentru fondurile de pensii. Uh, și asigurările de viață, asigur, fondurile de investiții, toate uh, aceste chestiuni sunt lucruri despre care trebuie să vorbim pentru că uh, acești agenți ar putea fi în mod normal tratați ca instituții financiare. Uh, Eh, dar trebuie să vedem în ce măsură pot fi acceptate sau nu de la domeniul de aplicare. În ce privește obligațiile de notificare eh, ale contrapartidelor eh, centrale, aici, în principiu, trebuie să ne orientăm după directiva MIFID, pentru că acolo există deja o obligație de notificare și de informare. O altă obligație de informare a fost deja um, uh, suspendată de Consiliu în legătură cu derivatele standardizate. Uh, eu subscriu la acest uh, fapt. Cred că și în acest caz trebuie să verificăm oportunitatea unei reglementări de tip de minimis. Un al patrulea punct important privește cooperarea dintre autoritățile de reglementare națională și ESMA. Um, structurile propuse de colegi însă credem că uh, ar crea un sistem de supraveghere a supraveghetorilor din partea ESMA mult prea complicat și de aceea am făcut, um, am făcut uh, o propunere diferite și am, am uh, sugerat doar o cooperare consolidată a autorităților de reglementare naționale cu ESMA avizul în temeiul articolului 15 ar trebui să fie dat în viitor de ESMA și ar trebui să fie emis către autoritățile de reglementare naționale, ă, respectiv băncilor centrale atunci când este cazul. În al cincilea rând, ă, este vorba de contrapartidele centrale ale statelor terțe și autorizarea acestora. Este un punct de discuție Eh, care a fost stârnită de Comisia Europeană pentru a facilita accesul CCP-urilor din eh, statele eh, terțe. Eu cred că acest lucru este posibil numai în virtutea principiului reciprocității și a unor negocieri bilaterale și atunci comisia trebuie să uh, contrasemneze, practic să recunoască aceste, îndeplinirea acestor premise, în special în relație cu Statele Unite. Interoperabilitatea am uh, eliminat-o pentru că au rămas mult, prea multe întrebări uh, în cumpănă Uh, și pentru că nu poate fi negată problema uh, acumulării uh, riscurilor sistemice. S-ar putea ca în anumite circunstanțe această interoperabilitate să fie totuși posibilă. Apoi, obligațiile de clearing pentru uh, contrapartidele nefinanciare și pentru derivatele OTC folosite de acestea atunci când uh, este vorba de aceste reguli, uh, se pune problema ca uh, regulile de clearing să nu intervină la, la o depășire unică a pragului, ci să, inter, să fie aplicabile la 90 de zile de utilizare regulată, de depășire regulată a pragului. Adică, după aceste 90 de zile, când se instituie regulile de clearing, agenții au un răgaz de 6 luni de a-și adepta cerințele de capital și de a face cheltuielile necesare pentru implementarea regulilor de clearing. Deci, încă o dată, acest lucru se referă la contrapartide centrale nefinanciare. Um, într-un, uh, într-o procedură de nivel 2, aceste lucruri urmează a fi um, uh, adoptate uh, după ce ESMA va fi audiat toți agenții vizați. Apoi, retroactivitatea obligațiilor, respectiv retroactivitatea obligațiilor de notificate în legătură cu Uh, contractele de derivate, așa numitul backloading. Eu cred că, din punct de vedere juridic, uh, aplicarea retroactivă a acestor obligații de notificare este foarte dificilă. O obligație de notificare retroactivă um, poate fi uh, introdusă doar pentru anumite, anumite produse derivate în funcție de perioada lor de, eh, de maturitate. Și acest lucru ar putea să fie fă, făcut doar eh, pentru fiecare clasă de derivate eh, în, în parte și doar în măsura în care există date electronice disponibile. Pe mine acum fără să reau toate amendamentele, m-ar interesa care este poziția colegilor în legătură cu uh, cele spuse și uh, pot să vă asigur încă de pe acum că în cadrul consultărilor uh, sunt dispus la cel mai mare consens cu putință în măsură în care în, în măsura în care aceste consultări uh, vor uh, elimina uh, obstacolele birocratice, dar vor uh, pune în vedere riscurile sistemice uh, periculoase. Nu dorim o, nu dorim o reducerea pieței în sensul restrângerii acelor uh, sectoare care, din punct de vedere al riscului sistemic, nu reprezintă un pericol. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Leonardo, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi am analizat amendamentele, am avut uh, și mai multe traduceri la dispoziție. Și sunt de părere că, iată, avem acum prima ocazie de a le dezbate. Grupul meu va depune amendamentele sale proprii, bineînțeles respectând termenul limită. În ceea ce privește comentariile domnului Langen, sunt unele aspecte cu care sunt de acord, dar sunt și altele care, după părerea mea, necesită discuții suplimentare. Fiindcă de aici izvorăsc unele neliniști sau, să le spunem așa, unele nedumeriri, mai ales în ceea ce mă privește pe mine și poate nu numai. Sunt de acord că domeniul de aplicare al acestui regulament ar trebui să includă numai instrumentele derivate extrabursiere, OTC-urile. Aici sunt de acord cu domnul Langen. Sunt nedumerit și în același timp îngrijorat de faptul că de derogări. Fiindcă aceste derogări ar putea să echivaleze cu o atenuare a angajamentelor asumate la summitul G20. Sunt de acord mai ales cu faptul că e greu să stabilim principii pe baza unor definiții care sunt destul de vagi, care cel puțin mie nu-mi sunt clare. Acest lucru este valabil, de pildă, în ceea ce privește limitarea la produse relevante din punct de vedere sistemic. Acesta este un aspect asupra căruia aș dori mai multe lămuriri și nu înțeleg întru totul acele scutiri pe baza cifrei de afaceri a băncii. Domnul Langen s-a referit la audierile care au loc la ora actuală în SUA în legătură cu aceste derogări. S-a făcut o, mențion, o mențiune și a IMM-urilor, dar mie mi se pare că problema fundamentală este stabilirea pragului. Pragului pe care va trebui să-l folosim. Sunt întru totul de acord cu raportorul în ceea ce privește regulile de autorizare, în ceea ce privește eliminarea punctului cu privire la interoperabilitate și în ceea ce privește acest backloading. Pe de altă parte, aș dori să fac unele observații legate de conținut cu privire la amendamentele depuse deja. Aici mă refer la unele, a, la anumite amendamente, printre care amendamentul 51, în legătură cu care aș dori să adresez prima mea întrebare. Este oare folositor să eliminăm aici textul propus de comisie? acolo unde se face referire la depășirea pragului la alineatul 3A. Înțeleg care este scopul acestui amendament. Este vorba de dorința de a reduce birocrația, dar mă întreb dacă nu cumva această eliminare a textului, acestui, acestei parte a articolului 7 al regulamentului comisiei, nu ar aduce până la urmă la unele probleme în ceea ce privește procedura și s-ar putea astfel să fie slăbită forța generală a acestor dispoziții. După care aș dori să mai fac o altă observație, dacă îmi permiteți, la amendamentele 53 și 54. mai ales amendamentul 53. Încă o dată, trebuie să vă spun că înțeleg foarte bine intenția din spatele acestui amendament. Este vorba aici despre o depășire a pragului pe termen scurt în ceea ce privește compensarea. Dar mă întreb dacă nu cumva perioada de 90 de zile poate să fie considerată, dacă este considerată sau nu, scurtă, fiindcă pentru mine 90 de zile e o perioadă destul de lungă. Iar mai apoi aș mai avea de făcut o observație cu privire la amendamentul 64. Sunt de acord cu o bază de capital mai solidă și înțeleg nevoia, în egală măsură, a majorării capitalului inițial peste cele 5 milioane de euro propuse în textul comisiei. Dar mă întreb dacă nu cumva suma de 10 milioane, dacă nu cumva această sumă este insuficientă și ea, dacă nu ar trebui să mergem și mai departe. domnul uh, Langen în uh, justificarea de motive a făcut referire la autorizarea finanțării contrapartidelor și se referă la cel puțin 5 milioane capital inițial separat, dar cred că, dat fiind uh, conținutul amendamentelor, această cifră va fi modificată la uh, justificarea de motive. Iată, deci, unele aspecte de tip general, dar nu numai. Conchid, făcând referire la cel mai sensibil, cel mai important aspect este vorba de sistemul de scutiri, de derogări. Fiindcă mi se pare că dacă nu ne ocupăm de această chestiune așa cum trebuie, s-ar putea să se uh, caște noi portițe de scăpare care vor, uh, vor destabiliza acest uh, document. Mulțumesc, doamna președinte. Cer scuze, luam uh, notițe, dat fiindcă eu sunt raportor din umbră pentru ALDE. O să răspund uh, raportorului chiar acum, în primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a inclus unele din, dintre aspectele pe care le-am ridicat deja, dintre chestiunile pe care le-am ridicat deja în cadrul avizului uh, Comisiei Jurii, foarte util. O să trec uh, în revistă chestiunile rămase, chestiunile restante. În ceea ce privește domeniul de aplicare, doresc să existe echitate, astfel încât, iată, sunt de acord, într-o oarecare măsură, cu propunerea inițială a Comisiei, mai ales dacă dorim să existe o monitorizare a tuturor pozițiilor, atunci dorim să existe un sistem uh, agregat în cadrul registrelor. În acest caz, toate informațiile trebuie să se regăsească în registre, fiindcă așa ar fi mult mai simplu pentru uh, schimburi comerciale și așa mai departe, fiindcă deja sunt aceste informații într-un format electronic. Deci, în ceea ce privește registrele de tranzacții, Cred că aici Comisia are dreptate și uh, toate și aceste registre de tranzacții trebuie să se aplice tuturor instrumentelor derivate. Nu cred că ar putea să pună probleme, dar dacă, dacă așa stau lucrurile, atunci poate ar trebui să se manifeste cineva în acest sens. Dacă compensarea în ceea ce privește uh, schimburile, tranzacțiile sau uh, ce înseamnă acesta, pășim într-o zonă cenușie aici, dacă această compensare nu este atât de solidă cum ar trebui, atunci cred că trebuie să fie la fel de solidă ca pentru instrumentele exabursiere. Deci în momentul în care avem o situație echivalentă, sunt de acord că nu avem nevoie de suprareglementare, dar dacă nu avem o situație echivalentă, atunci trebuie să se ia în considerare acest lucru. Astfel încât eu cred că ar trebui să avem o formulare care să ne permită să acoperim elementele lipsă, dacă vedem pe undeva că există astfel de elemente, în ceea ce privește derogările. Din motive similare, cred că la nivelul registrelor toate informațiile trebuie să se regăsească acolo. Riscurile sistemice sunt inerente sistemului, nu instituțiilor. Trebuie să ținem minte acest lucru. Noi vrem să controlăm riscurile sistemice în cadrul instituțiilor relevante din punct de vedere sistemic. Dar acest lucru nu înseamnă că o sumedenie de organizații mici sau mijloci, mijlocii care operează modele de afaceri similare și nu, nu au uh, indicatori în ceea ce privește riscurile sistemice care nu sunt necesare sau dacă în instituții dimensiuni sistemice ar fi mult mai greu, fiindcă acestea vor fi toate gestionate în același fel. Iată, deci, derogările mă îngrijorează aici. Nu mă deranjează aceste derogări în ceea ce privește raportarea la registre și sunt de acord că ar trebui să așteptăm rezultatul audierilor, dar aici vreau să avem grijă în ceea ce privește derogarea băncilor regionale care funcționează pe modele de afaceri asemănătoare, fiindcă am văzut că se manifestă deja riscurile sistemice în Spania, de pildă, și acest lucru s-ar putea întâmpla și în cazul instrumentelor derivate, de ce nu? În ceea ce privește eliminarea pragului și încercarea de a defini, defini specula și specula uh, și acest lucru poate să se dovedească greu. Mă întreb dacă nu cumva, și aici intervine și problema fondurilor de pensii și așa mai departe, nu cumva ar trebui să reanalizăm situația, să vedem ce se va întâmpla dacă vom permite o, unor instrumente extrabursiere să meargă mai departe. Haideți să nu uităm că dacă avem uh, un sistem de compensare bilateral solid, acesta ne-ar putea oferi mecanismele necesare pentru fondurile de pensii și altele. Iar alternativa, dacă acest lucru nu funcționează, este să mai analizăm odată aranjamentele cu privire la valori mobiliare și colaterale. Cu toții ne dăm seama că dacă aducem prea multe costuri fondurilor de pensii, vom face um, o defavoare tuturor, mai ales cetățenilor. Și sunt de acord, bineînțeles, că trebuie să avem aici o corelare cu MIFID, directiva privind piețele de instrumente financiare. În ceea ce privește colegile, mă, um, um, mă interesează pro, propunerea dumneavoastră. Eu am încercat să le reduc dimensiunea și este greu să faci acest lucru fără să, să dai impresia că vrei să fii rău cu statele mici. Și eliminarea lor este, iată, o lovitură de geniu. Eu am crezut că întotdeauna că uh, EBA trebuie să fie mai implicat în acest sens, uh, fiindcă, iată, uh, aranjamentele prudențiale ar fi importante. Poate că cu băncile centrale s-ar ajunge la o soluție, fiindcă în majoritatea cazurilor băncile centrale vor uh, fi și autoritatea de supraveghere națională. Deci s-ar putea ca aceasta, cum am spus, să fie o idee genială și cel puțin ar trebui să fie un punct de plecare foarte important. În ceea ce privește țările terce și reciprocitatea, trebuie să spunem foarte limpede faptul că nu importăm în regulamentul nostru uh, ceva ce se întâmplă într-o altă țară, ceva ce nu ne dorim. Trebuie să spunem foarte răspicat că facem acest lucru pe baza unor standarde echivalente și nu printr-o asemănare deplină a situațiilor. Eu uh, aș dori să mai revizuim formularea aici. Cred că pentru unele categorii am putea, ar putea să existe interoperabilitate acum, așa cum a formulat propunerea Comisia, fiindcă chiar dacă nu putem vorbi despre uh, sistemic aici, nu ar trebui să pierdem din vedere concurența. Acest aspect este foarte important. Deci cred că acolo unde putem să um, funcționeze interoperabilitatea, ar trebui să facem acest lucru, iar acolo unde este mai complicat, cum se întâmplă unele, în unele domenii, unele zone, am putea să lăsăm deoparte interoperabilitatea acum, dar să subliniem faptul că dorim să revenim la interoperabilitate. Nu știu uh, cum ne vom da seama uh, dacă facem discriminare între speculă sau absența acestea pe piețele, pe piețele financiare, dar uh, îmi dau seama ce ați făcut, ați mers mai departe cu ideea pe care am avut-o eu la Comisia Juri în ceea ce privește uh, derogările pentru corporații sau pentru trezorerie. Acestea pot fi preluate în uh, conturi și în audit. Mă întreb dacă nu cumva formularea în ceea ce privește, stați că nu mai găsesc referirea, uh, Uh, măsurabile în mod obiectiv nu, ar, nu este cumva prea complicată, fiindcă eu nu aș vrea aici să avem o, o potrivire de 1 la 1 pentru fiecare funcționare a fiecărui instrument derivat, dar trebuie să se poate la nivelul auditului, ca să se vadă dacă la nivel cantitativ uh, este vorba doar de o diferență de ordin de mărime sau dacă se potrivește cu modelul de afaceri. Mă întreb dacă nu cumva nu s-ar putea ține cont și de acest lucru și să mai, um, să mai șlefuim pe aici uh, și pe aici pe acolo această formulare. Sunt de acord cu caracterul retrospectiv. Cred că încărcarea registrelor uh, Cred că încărcarea în registre este o idee foarte bună și sunt pentru, fiindcă, iată, se pune o problemă juridică acolo unde s-au făcut, s-au încheiat deja contracte. Ar fi o problemă să, uh, să, să ne întoarcem și să dorim o marjă superioară. Am uh, putea să lăsăm o portiță deschisă, să vedem dacă nu există o clasă de active mai periculoasă, dar uh, Uh, instinctul meu îmi spune să, uh, că în ceva uh, nu, e, nu merge bine aici. Și cred că, iată, așa am reușit să acopăr toate uh, aspectele la care doreați unele răspunsuri. Bineînțeles, mai sunt uh, chestiuni de discutat și o să încerc la nivel bilateral uh, să mai dezbatem și cred că voi depune și câteva amendamente. Iată ce am avut de spus. Eu, Pascal, acum îți dau ție cuvântul. Oui, alors moi je serais un... Mulțumesc. Eu uh, vreau să vă spun că nu am avut prea mult timp să analizez în profunzime acest raport. Vă spun cinstit, uh, avem versiunea engleză, deci o să fiu succint și după aceea, bineînțeles, vom mai putea discuta mai pe larg odată cu depunerea amendamentelor. Primul element uh, asupra căruia aș dori să insist se referă la derogări atât în ceea ce privește întreprinderile din economia reală, aici avem un aici eh, suntem cu toții de acord că dorim să oferim unele derogări, dar eh, și în ceea ce privește actorii financiari, iar când intrăm în acest domeniu, nu văd, nu înțeleg de ce să ne băgăm nasul aici, dat fiindcă aici avem solicitări de derogări din toate părțile și până la urmă vom avea un regulament uh, ciuruit Și, deci, uh, dorim cât mai puține derogări pentru tot ce nu ține de uh, operatorii acestei, între ghilimele, economii reale. Mai apoi, în ceea ce privește colegiile și ESMA, să vedem care este miza aici, ce ne dorim. Nu dorim um, o concurență nereglementată între CPC-uri în ceea ce privește regulile care stau la baza capacităților de administrare, de gestionare a riscurilor sistemice. Ideal ar fi fost să avem o reglementare direct de la ESMA, fiindcă dacă avem o singură autoritate de reglementare pentru, câteva, pentru cele câteva CPC-uri din Europa, atunci am rezolvat problema. Dacă nu putem să luăm pe această cale, e bine, atunci, în ceea ce privește costurile, cred că sistemul colegilor era oarecum interesant. E vorba de asocierea autorității de reglementare naționale, acolo unde este setată camera, și în același timp autoritatea de reglementare a băncilor care vor folosi aceste CPC-uri și care poate sunt localizate în alte țări decât CPC-ul. Iar acest sistem al, al colegilor uh, este interesant, așa cum am spus, Modul în care raportorul modifică această organizare dă prea multe competențe, prea multă putere autorităților de reglementare naționale din țările acolo unde se află CPC-ul și, cum am spus, aici intrăm uh, într-o concurență între diversele autorități de reglementare. Iar aici, chiar dacă principiul uh, colegilor... Am înțeles rezervele doamnei președinte de pildă în ceea ce privește dezechilibrele la nivelul țărilor membre, trebuie să ne gândim că noi dorim că există aici o altă miză care nu este destul de subliniată în raport. În ceea ce privește interoperabilitatea aici, sunt de acord cu ce s-a spus în nenumărate rânduri de grupurile politice, deci nu vreau să mai revin. Iar în ceea ce privește regula acelor 90 de zile, în ceea ce privește obligația de compensare, cred că, într-adevăr, aici, dacă nu avem o dată limită, ci doar o perioadă cu o, cu o problemă de dus întors, odată am depășit, odată nu, acest lucru ar putea reprezenta până la urmă o problemă. Deci trebuie să mai șlefuim propunerea inițială a Comisiei și modul în care faceți dumneavoastră reprezintă o cale bună, după aceea trebuie să vedem dacă nu cumva perioada de 90 de zile este prea lungă, dar introducerea unei perioade mi se pare o soluție bună și vom mai discuta acest aspect în profunzime după aceea. Apoi, în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor, E bine, aici cred că este extrem de important să nu existe niciun prag în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor și ca autoritățile de reglementare să aibă o percepție transparentă a pieței, fiindcă uh, pot exista praguri și obligații diferite în ceea ce privește colateralele sau uh, Uh, obligațiuni diferite, obligații diferite în ceea ce privește OTC-urile și așa mai departe, dar uh, trebuie ca autoritatea de, de reglementare să înțeleagă exact cum stau lucrurile, nu, nu se poate să existe aici excepții sau derogări. Iată ce am avut de spus uh, și în rest sunt de acord cu propunerile făcute de grupul socialist, dar cred că vom mai avea prilejul să discutăm mai aprofundat mai târziu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Kay. Thank you, madam. Vă mulțumesc foarte mult, Kay. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Langen. Cred că um, s-a descurcat foarte bine, promovând niște, op- niște opinii foarte îndrăznețe. Uh, cu acest document. Există câteva um, aspecte la care aș dori să mă refer. În mare parte sunt de acord cu dumnealui, mai ales în ceea ce privește fenomenul de backloading. Este vorba de uh, aplicarea retroactivă a legislației. Sunt de acord că nu ar trebui să îi forțăm uh, pe oameni să uh, încheie niște tranzacții pe care nu, nu și le-au dorit de la început. Sunt foarte de acord cu dumnealui că această cerință de backloading nu ar fi necesară și ar fi inechitabilă. Uh, și uh, în ceea ce privește cerința aceasta pentru registre, cred că este fezabil. Pentru toate um, tranzacțiile existente, cred că ar fi fezabil. Chiar dacă implică niște muncă în plus aș dori să mă axez asupra chestiunilor investitorilor. N-am referit deja la unele aspecte, dar mă preocupă foarte mult faptul că vorbim despre segregarea, protecția activelor și tipul de garanții necesare. Cred că ar trebui să avem o imagine mai largă, să vedem ce s-a întâmplat în alte zone, mai ales în ceea ce privește metodele, dar și uh, uh, privind uh, chestiunile de protejare a investitorilor care se acordă în Uniunea Europeană. Noi oferim mai multă protecție uh, Uh, decât în SUA. Și nu cred că ar trebui să fim foarte influențați de modelul american uh, privind segregarea și protejarea activelor, având în vedere că noi deja avem un prag mai ridicat de protecție. Cred că ar trebui uh, ca această problemă să ne preocupe foarte mult când dăm contur regulamentului. În ceea ce vrește segregarea, nu știu dacă e ceva rău uh, să existe o paletă mai largă de opțiuni. Însă am o problemă în legătură cu uh, garanțiile, ceea ce se poate defini drept garanție uh, prin lichidități, când este vorba de fonduri de pensii, dacă nu cumva s-ar putea folosi alt fel de garanții și trebuie să menționez faptul că am ajuns la concluzia că singurul mod în care am putea să asigurăm uh, strategii stabile pentru aceste uh, fonduri de pensii, având în vedere că folosirea garanțiilor bilaterale se bazează pe uh, pe solvabilitatea părților, S-ar putea problema să pară complexă, însă nu pot găsi o metodă prin care să putem demonstra că fondurile de pensii și celelalte fonduri bazate pe pasive uh, nu aduc uh, riscuri și să le putem trata în același mod ca pe celelalte fonduri care presupun riscuri sistemice. Poate ar trebui să asigurăm că ca pensionarii să nu fie afectați. Aș dori să vorbesc despre interoperabilitate și eu m-am luptat cu acest subiect de ce ar putea fi benefic sau care ar fi dezavantajele față de modelele existente și trebuie să fiu de acord cu, dom- cu președintele. Având un, o piață concurențială, trebuie să ne asigurăm că nu pierdem aceste avantaje concurențiale. Cred că este important să înțelegem că nu interoperabilitatea este problema, ci este nevoia de drepturi de acces ca să existe un uh, mediu competitiv pentru compensare. Cred că mingea a trecut în alt teren. va, se va schimba nevoia de a avea drepturi de acces la trade feeds. Sigur că nu știm ce ne, rever, ne rezervă viitorul, însă este nevoie să avem un cadru competitiv și, în concluzie, câteva observații privind pragurile pentru mine, situația non-financiară înseamnă că uh, fondurile de siguranță nu trebuie să facă obiectul unor praguri. Pentru mine este o funcție de trezorerie. Cred că asta ar trebui să fie înțelegerea noastră și va fi dificil să, dificil să definim acest lucru. Însă cred că este o diferență mare când vine vorba despre conturi. Că nu este vorba de o funcție de tranzacționare. Încă este nevoie să se justifice în fața auditorilor și cred că aceste idei pot fi folosite și de către noi. Vă mulțumesc! Thank you very much. No more shadow. Mulțumesc, văd că nu mai sunt alți uh, raportări din umbră aici. căn. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit uh, din tot sufletul pe Werner Langen pentru raportul său. Uh, a depus o muncă foarte dificilă și importantă și a făcut din propunerea inițială o propunere mult mai bună. Ehm, de altfel, eh, acest lucru era și firesc de dorit, pentru că cu toții căutăm să minimal, eh, reducem eh, riscurile sistemice și dorim să creștem transparența acestor tranzacții. Acest uh, lucru se dorește și în uh, Europa și în America cu așa numitul Frank Dot Act. Este foarte important, important ca produsele financiare derivate să uh, corespund să corespundă uh, clearing-ului care este diferențiat pentru diferitele tipuri de produse derivate. Deci Uh, trebuie să vedem care este cadrul de reglementare în care uh, operăm și ce vrem să includem în acest cadru și ce nu. Tocmai de aceea cred că uh, raportorul a purces corect când a făcut această împărțire pe categorii. De asemenea, consider că și ESMA, ca autoritate de supraveghere, are un rol foarte important și trebuie să îi se acorde acest rol și competențe suficiente pentru activitatea sa. în ce privește fondurile de pensii, aș dori să subliniez că tocmai fondurile de pensii ar trebui avut, eh, avute în vedere, eh, tocmai acele fonduri de pensie ar trebui avute în vedere care intră sub incidența IOP. Pentru că fondurile de pensii uh, lucrează cu totul altfel decât, uh, de exemplu, un fond de investiții care are voie să-și asume riscuri uh, mult mai mari. Sigur că cunosc sistemul neerlandez cel mai bine și există la noi standarde foarte riguroase, obligații legale foarte clare pentru garantarea unor pensii, pentru a putea să plătim anumite pensii, și de aceea nu este voie să fie tranzacționate derivate ca activitate de bază, ci doar eventual pentru compensarea unor pierderi care rezultă dintr-o, dintr-un val de inflație, de exemplu. Dacă compar situația din această țară cu situația din Statele Unite, atunci atunci observăm că fondurile de pensie eh, în această formă există din ce în ce mai puțin. Ar fi foarte păcat dacă dacă noul cadru de reglementare ar dezavantaja aceste fonduri de pensii, care de fapt sunt niște fonduri de economisire. Tocmai de aceea uh, uh, contez pe disponibilitatea raportorului de a ajunge la o soluție. Este foarte important ca uh, comerțul cu produse derivate să devină mai transparent, dar și fondurile de pensie trebuie să contribuie la această transparență. Poate că există posibilitatea de a accepta în viitor forme alternative de garanții colaterale. Sau poate că autoritățile de reglementare ar putea să se implice mai tare. Deci IOP, ESMA și așa mai departe să se implice mai tare în ce privește fondurile de pensii. Asta pentru a Uh, ne asigura că uh, riscurile suplimentare de lichiditate uh, vor fi acoperite în mod corespunzător în, la nivelul contrapartidelor centrale. Trebuie să spun că în, în țările de jos, uh, fără o reglementare ca atare, cheltuielile ar putea crește la 1,5 până la 4,5 miliarde de euro. De aceea vrem să găsim o reglementare cât se poate de bună, să nu subminăm uh, intenția uh, primordială a uh, instrumentului legislativ, ci să-l facem astfel încât să fie cuprinzător. Mulțumesc! Nu mai am pe nimeni pe lista mea, nu știu dacă comisia dorește să intervină. Comisia, ați dori să vă exprimați un punct de vedere? Um... Da, sigur, pe scurt. În ceea ce privește compensarea, clearingul, trebuie să vedem care este domeniul de aplicare al acestei legislații mai degrabă și la ora actuală în Consiliu se dezbate dacă ar trebui să fie incluse toate instrumentele derivative și nu doar cele extrabursiere. Sunt uh, multe argumente pro aici, dacă am include doar instrumentele derivate extrabursiere, atunci s-ar limita domeniul de aplicare în practică de către Parlament. De ce? Fiindcă în cadrul revizuirii MIFID, directivei MIFID, uh, vom uh, cere ca acestea să fie tranz- tranzacționate într-un anumit fel și vor rămâne foarte puține neacoperite. Atunci ne întrebăm de ce mai discutăm dacă o luăm pe această cale până la urmă dacă și domeniul de aplicare nu va fi ciuruit, așa cum s-a spus, ci va fi pur și simplu o cutie goală. În ceea ce privește finanțarea retro, retroactivă, uh, trebuie să fiți împotrivă, nu se, nu se poate să existe o aplicare retroactivă. Se pun foarte multe probleme juridice, aici am analizat acest lucru cu experții noștri juridici în cadrul comisiei. Noi propunem să urmăm uh, Uh, exemplul Dodd-Frank din SUA, să aplicăm uh, legislația din ziua de intrare în vigoare și dacă trebuie să se compenseze ceva, trebuie să se uh, facă acest lucru după ce se ia decizia de compensare, să nu existe retroactivitate, ci să ne asigurăm că în momentul în care intră în vigoare legislația are un domeniu de aplicare de plin. Ni s-a spus că din punct de vedere juridic se poate face acest lucru la nivelul Consiliului și Comisiei. Um, Alte comentarii s-au referit la derogări. Unde ar trebui să existe derogări? La prima noastră întâlnire am spus foarte clar că dorim să avem un regulament foarte solid. Aceasta este a treia discuție, dacă nu mă înșel, și acum toată lumea este de acord că această acest regulament trebuie să fie solid, dar nu pe spuza mea, nu-i așa? Până la urmă am avut o conferință telefonică cu uh, Uh, la sfârșitul săptămânii trecut cu părțile interesate și ni s-a spus foarte clar că discuțiile care au loc nu se referă la uh, derogare, derogările acordate la unor, unor anumite tipuri de tranzacții, e vorba de suma de 10 milioane de euro, ci la definiția uh, unui dealer swap nu este vorba de um, anumite tipuri de tranzacții intergroup, tranzacțiile intergroup, intergroup în, în SUA, dacă există o filială care are peste 90% din uh, operațiuni într-o anumită zonă, atunci avem această așa numită companii de leasing. În ceea ce privește fondurile de pensii, suntem într totul de acord cu tot ce s-a spus de către membrii acestei comisii. Într-adevăr, aici avem o problemă care trebuie soluționată cât mai repede cu putință. Uh, Compensarea bilaterală ca o alternativă la compensarea centrală, acesta nu este compensare, chiar dacă avem același cuvânt compensare, clearing, lucrurile nu stau la fel, nu este la fel de solid uh, ca um, precum compensarea centrală, astfel încât colegii care doreau soluții în ceea ce privește definiții mai largi a garanțiilor pentru CPC-uri, fără să se submineze soliditatea CPC-urilor în acest sens. În ceea ce privește um, Uh, corporațiile, um, iar în ceea ce privește audierea, nu cred că aceasta este necesară. Articolul 50 al regulamentului ESMA să um, prevede aceste audieri înaintea unor standarde tehnice și adoptarea acestora, dar cred că până la urmă situația este pozitivă în acest sens. Uh, în ceea ce privește colegiile, noi uh, suntem împotriva eliminării acestora. Unii spun că sunt prea complicate. Nu este adevărat aceste colegii. De fapt, există și funcționează cum trebuie, funcționează eficient. Singura țară care se opune este Germania la Consiliu. Uh, iar dacă eliminăm toate aceste referiri la, con, la, cons, la colegii, trebuie să înțelegeți următorul lucru, că ESMA nu autorizează CPC-uri. Avem nevoie de aceste colegii pentru ca autoritățile de supraveghere să coopereze. Trebuie să includem și bășe centrale în aceste discuții, iar amendamentele raportorului nu consolidează ESMA, nu oferă o abordare consecventă și lasă deciziile la latitudinea statelor membre, ceea ce nu este ce ne dorim, iată de ce avem nevoie de aceste colegii acordurile cu țările terțe. Avem nevoie de reciprocitate, absolut avem nevoie de astfel de aranjamente reciproce. Am putea să schimbăm formularea, nu neapărat reciprocitatea, care este un cuvânt nedorit, avem nevoie de echivalente, de pildă, și să, să consolidăm acest domeniu. Avem îngrijorări foarte mari în ceea ce privește propunerea de slăbire, subliniez acest lucru, a, a puterii CPC-urilor. Avem multe amendamente care doresc eliminarea tuturor regulilor coprudențiale pentru CPC-uri și mi se pare că în acest sens se dorește uh, ca recomandările naționale neobligatorii să aibă câștig de cauză aici. Credem că se merge prea departe aici. Nu uh, Uh, putem ca CPC-urile să se autoreglementeze în, uh, la nivel european. În interoperabilitatea, e bine, aici suntem împotriva eliminării uh, nu există chestiuni restante, singurele țări care se mai opun în Consiliu sunt Germania și Franța. Nu există probleme sistemice aici, ci probleme legate de concurență din partea celor care se opun. Aceste țări, firmele din aceste țări, nu doresc concurență la nivel național. Iată de ce se opun solicitărilor de cerințelor de interoperabilitate. Noi credem în nevoia unor, uh, unei liberalizări a pieței și, uh, un, și concurenței în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dar să ia cuvântul, dau din nou cuvântul domnului raportor. Aș începe cu sfârșitul cel puțin cu ultimele remarci ale Comisiei, care evident și-a prezentat și-a prezentat punctul de vedere, dar prezen, și-a prezentat și punct de vedere al negocierilor din Consiliu. Nu avem nicio legătură cu aceste uh, negocieri la nivelul Consiliului și vom vedea la final, când Consiliul va avea o poziție, cum ne raportăm față de aceasta. Sunt de acord în ce privește fond, uh, fondurile de pensii, și a spus-o și doamna Wortman Kohl, că pentru fondurile de pensie ar putea, s-ar putea oferi un fel de recunoaștere specială în ce privește clearingul bilateral în anumite premise și condiții suplimentare. Dar ele nu fac obiectul disputei noastre de azi. În ce privește domeniul de aplicare, Trebuie să-l întreb pe uh, reprezentantul Comisiei de ce Comisia nu a făcut o propunere așa de clară cum a făcut-o acum reprezentantul Comisiei uh, câtă vreme exista legista, legislația americană și existau uh, suficiente întâlniri la nivel înalt uh, ale uh, Comisiei cu, cu Statele Unite pe această temă. Deci eu am pornit de la o propunere a Comisiei, dar văd că Comisia a cam virat și a schimbat poziția. Mă rog, uh, vom vorbi și mâine despre asta. În ce privește rambursarea anticipată, uh, susțin ideea susținută în mai multe rânduri că uh, există rezerve juridice majore, cât și rezerve faptice împotriva acestui backloading, a rambursării anticipate și aplicării retroactive a lor. Deci, această rambursare anticipată poate fi aplicată, ă, în cel mai bun caz, în momentul intrării în vigoare. Apoi, derogările. Contrar celor ă, spuse, și poate că mie îmi lipsește vreo informație, momentan știu că are loc, eh, este în curs de desfășurare o audiere care are ca scop eh, analizarea eh, poziției actorilor vizați dacă în, în legătură cu posibilitatea derogărilor băncilor mici și mijlocii, care eh, nu în funcție de eh, bilanț, cifra de bilanț, ci cifra de afaceri. Este cu totul altceva eh, la, la bănci o cifră de afaceri față de bilanț. Da? Și acum că se vorbește de 10 miliarde sau de altă cifră, nu contează atât de mult. Deci eu n-am propus acest lucru în raport, ci am adus doar în discuție acest element tocmai pentru că în momentul curent se desfășoară o audiere pe această temă. Deci eu n-am făcut această propunere, însă am propus să ne gândim la această posibilitate în lumina um, uh, acestor audieri. În 2002, Comisia uh, ne-a solicitat să uh, adoptăm cât se poate de repede această, această directivă, dar nu, nu ne-a oferit niciun fel de reglementare pentru băncile mici și mijlocii. Uh, nici în Statele Unite nu există așa ceva. Tocmai de aceea trebuie să uh, trebuie să avem grijă ca derogările să fie cât se poate de suprapuse, cele din Statele Unite cu cele din Uniunea Europeană. Avem însă nevoie de o reglementare pentru aceste tipuri de instituții. Semnalele, pentru, pe care le, semnalele pe care le primim din partea băncilor uh, sunt de fapt de genul că să știți că nu există niciun fel de instrumente riscante uh, derivate pe, pe, pe piață. Deci dacă ar fi după ei, nimic n-ar fi riscant aici. Uh, deci um, trebuie să distingem foarte clar între, între pretenții justificate și, și unele care sunt evident, uh, care trec evident de tot ceea ce este rațional. Deci uh, nu am încercat în, în demersul meu decât să formulez niște posibile mandate, să imaginez niște mandate pentru ESMA, pentru supravegherea acestor entități. Și apoi în legătură cu majoritatea din Consiliu, nu știu dacă, majoritatea, dacă este vorba doar de opoziția a doua eh, a două state în privința colegilor. Problema este eh, la colegiul următoarea, compoziția colegiului și uh, sarcinile, atribuțiile sale, atribuțiile colegilor. Probleme apar acolo unde, de exemplu, nu există o piață a derivatelor dezvoltată. Riscul, pe de altă parte, este că atunci este că acele state uh, ar putea să fie blocate de către uh, cele două sau trei state care uh, au pe teritoriul lor centre financiare importante. Deci, dacă colegiul va avea un mandat consultativ, atunci uh, colegiul poate, sta, poate rămâne așa în poziția sa actuală. Dar dacă, dar dacă colegiile vor răspunde și nu ESMA de avizul final, atunci uh, măsurile preconizate practic decapitează colegiile. Deci faptul că autorizarea și controlul CPC-urilor uh, sunt uh, uh, Autorizarea aceasta este făcută de către autoritățile de reglementare, dar numai în baza avizului unui colegiu. Acest lucru nu mi se pare echilibrat. Și despre acest lucru mai trebuie să-l negociem. În ce privește uh, reglementările cu statele terțe și interoperabilitatea, Comisia uh, a limitat aceste, lim, aceste Uh, reglementări la o, o, o parte a uh, sectorului financiar care oricum sub raportul riscurilor sistemice nu pune probleme. Însă, extinderea generală a interoperabilității pentru mine este extrem de problematică și cred că introduce niște riscuri sistemice noi suplimentare așa de uh, importante încât uh, în curând s-ar putea să nimeni să nu mai aibă uh, o imagine de ansamblu coerentă. De aceea, eu sper că vom putea ajunge la o poziție uh, coerentă, cuprizătoare, uh, cu, împreună cu colegii, pe, cu care să uh, înfruntăm poziția Consiliului pentru că uh, trebuie să spun că nu toate chestiunile discutate în grupul de lucru competent al Consiliului sunt atât de raționale cât uh, cum s-a, ni s-a prezentat nouă astăzi. Oricum, eu vreau să mulțumesc totuși pentru susținerea în genere foarte bună și în ce primește în ce privește regulile de derogările, regulile de derogare pentru uh, pentru anumite entități, uh, uh, cred că regula de 90 de zile plus 6 luni este în regulă. Dar nu consider că este echitabil să zici că dacă într-o singură zi s-a depășit pragul pentru uh, obligațiile de clearing, atunci trebuie ca tot sistemul de, de notificare și de clearing să se modifice. Iar în ce privește cerințele de capital, cred și eu că pragul uh, uh, este stabilit uh, practic arbitrar. 5 milioane, nu știu dacă e suficient sau insuficient, dublarea la 10, nici aia nu mi se pare altceva decât un, un prag arbitrar. Aici cred că Comisia trebuie să revină cu niște justificări clare. Doamna Bols a vorbit despre anumite chestiuni importante în legătură cu anumiți eh, indicatori și obligațiile de notificare. Sigur, dacă vrem transparență, atunci eh, trebuie ca autoritățile de reglementare să poată evalua în mod independent riscurile sistemice prin consultarea registrelor. De aceea n-aș dori să limităm uh, sau să limităm cât se poate puțin aceste obligații de notificare și să ne concentrăm mai ales pe acele uh, sectoare în care într-adevăr avem nevoie de uh, notificări clare. Apoi, ce înseamnă uh, operațiuni speculative? Mă bucur de această întrebare. Un document neoficial uh, al Franței uh, face propuneri foarte concrete pe această temă. Uh, S-ar putea ca Germania uh, să aibă alte interese decât Malta, uh, Cipru și Letonia. Este evident. Pentru că dacă vedem că uh, peste două treimi din toată piața europeană ar, practic este tranzacționată din, sunt tranzacționate în, la Londra, atunci trebuie să ținem cont de acel punct de vedere. însă nu văd, nu văd de ce ca fiecare stat membru ar trebui să fie inclus într-un sistem informatic în care oricum nu are nicio relevanță prezența sa. Apoi s-a mai spus faptul că derogările nu au voie să fie prea extinse. Să știți că eu n-am propus nici un fel de derogare ci, din potrivă, în ciuda multor intervenții am renunțat la derogări și am definit doar câteva mandate de verificare în considerente. În legătură cu fondurile de pensii, stimată colegă, văd lucrurile la fel ca dumneavoastră. Deci, trebuie să existe uh, sisteme de, de garantare, de garanții colaterale alternative. Uh, încă de pe vremea uh, ESMA uh, știam că aici uh, există nevoia unei distingeri între uh, produse derivate și celelalte produse, cum că, că există alte nevoi patrimoniale la fondurile de pensii decât la celelalte fonduri. Dar sunt convins că vom ajunge la o soluție comună. O ultimă observație pe marginea fondurilor de pensii, uh, pentru că uh, în țările de jos uh, există un sistem mai deosebit al fondurilor de pensii. Cred că este justificat să fie prevăzute fonduri de garantare colaterale în cazul acestor fonduri de pensii, nu doar cele de stat, ci și cele Uh, uh, ocupaționale, pentru că există, există unele branșe, există unele mari, mari companii în Europa care au fonduri uh, de pensie ocupațională foarte extinse. Știu că data următoare de, de dezbatere a fost prevăzută pentru 15 martie. Nu știu dacă, nu știu dacă am putea să Uh, devansăm totuși termenul pe, uh, pe 7, să, să-l uh, amânăm pe 17 pentru a avea în această săptămână suficient timp de discuție pentru, pentru, pentru discutarea amendamentelor. Știu că este o problemă cu traducerea, că este nevoie de timp pentru traducere, dar nu cred că Consiliul va avea o poziție finală prea curând. Deci, cel puțin cel puțin în loc de 15, dacă nu este altfel posibil, aș propune să avem un termen de genul miercuri seara. Dacă traducerea este o mare problemă. Mulțumesc. Mulțumesc. Secretariatul mi se spune că, într-adevăr, am putea să intrăm în, în dificultăți în legătură cu uh, traducerea, dar am să mă consult cu secretariatul pentru că avem nevoie de an, un număr uh, fix de zile de lucru pentru a rezolva problema traducerii. Um, I, I think I think we're going to have to Cred că va trebui să confirmăm. Luăm notă de faptul că raportorul a solicitat extinderea uh, Uh, prelungirea termenului până la miercuri 15 și cred că în general aș fi de acord câtă vreme este fezabil. 16. Seara zilei de 16. Vom uh, face presiuni ca să, se, să rămână termenul acesta, 16 seara depunerea amendamentelor pe 4 aprilie ca să putem vota pe 20. Vă mulțumim foarte mult. Alte uh, chestiuni nu avem. Cu aceasta închidem reuniunea. Vă mulțumesc.